Ja, schönen guten Morgen. Bună dimineața tuturor. Bine ați venit la ședința noastră. Cred că ordinea de zi poate fi adoptată dacă nu există obiecții. Am eu o obiecție. Și anume, puțin mai târziu vom uh, discuta rezultatele trialogului cu privire la EFSI, dar uh, deoarece în dimineața aceasta am reușit să obținem un rezultat, aș propune să-i ascultăm pe raportori imediat după vot pentru a vedea care este situația. Mai există obiecții? Văd că nu. Trecem la aprobarea procesului verbal de pe 26 martie. Dacă nu există obiecții, îl putem adopta. Prin urmare, putem trece la emiterea biletelor integrate multimodale în Europa. În Europa. Domnul Koch este raportor. Trecem direct la vot. Dar haideți să facem un test uh, vot și să vedem dacă un vot uh, test și uh, să vedem dacă PPE-ul are un vot în plus ca de obicei. Votul este deschis, votul probă.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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, nu-l votăm. Amendamentul 12, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 36. Există obiecții uh, împotriva amendamentului oral? Văd că nu. Prin urmare votăm cine e pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cine e pentru? Spune domnul președinte. Nu, votul s-a deschis. Amendment 76. Amendamentul 76. Geschlossen. Votul este închis. 16 pentru, 25 împotrivă, respins. Nicio abținere. Amendamentul 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru. Împotrivă. Abțineri Respins. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Uh, Votul. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 16 pentru, 24 împotrivă, 2 abțineri. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm de asemenea. Se adoptă, dar verificăm totuși. Votul s-a deschis. Compromis 10. Votăm compromisul 10. Vot is geschlossen. Votul s-a închis. 34 pentru, 8 împotrivă, rezultatul era evident. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 a fost retras. Trecem la compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 40 dafür, keiner 40 pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. Vreau să-i mulțumesc în primul rând raportorului. Und bedanke mich auch beim Vreau să mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră și secretariatului comisiei noastre care s-au asigurat că putem vota atât de multe compromisuri astfel încât votul nostru să fie mai scurt. Dacă doriți să interveniți, Vă mulțumesc din nou, stimați colegi. Ați depus o serie de amendamente de bună calitate care mi-au permis, practic, să creez amendamente de compromis de calitate. Bineînțeles, am fost încântat de strânsa colaborare pe care am avut-o cu raportorii din umbră. Cred că, până la urmă, Iată, raportul dovedește buna coordonare dintre noi și de asemenea vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei și Sofiei în special. Haideți să continuăm a lucra cu același având și în următorii ani. Cu siguranță discuțiile pe marginea subiectului acestuia vor mai continua și iată, acum putem să trecem la raportul cu privire la trialogul de ieri. Cine începe? a început ieri trialogul, astăzi la ora 7 s-a încheiat, cei doi reprezentanți ai noștri sunt prezenți la ședința noastră, prin urmare n-au dormit deloc și trebuie să ne mulțumim pentru asta, Dominic. Eh, Bine, efectiv, a priori, eh, ce trilog, donc, a durat jusqu'à... Trialogul, într-adevăr, a durat până în dimineața aceasta. Parlamentul, comisiile competente și uh, Consiliul trebuiau să încheie un acord definitiv cu privire la mecanismul fondului Juncker. Pentru a rezuma cele două uh, subiecte care țineau de competența noastră conform articolului 54, cred că ar trebui să o las pe colega mea să vorbească despre guvernanță. Eu uh, Prefer să mă refer doar la partea financiară. Știți prea bine, mecanismul de garantare, cele 21 de miliarde. E bine, din acest uh, mecanism, 16 miliarde trebuiau să fie oferite de către Parlament. Din acestea, 8 miliarde trebuiau să fie eliberate din uh, bugetul Parlamentului sau puse la dispoziție important era ca aceste 8 miliarde să fie indicate cât mai precis cu putință în text. Asta pentru ca eliberarea fondului de garantare să fie irevocabilă. Deci cele 8 miliarde trebuiau să fie desemnate de la bun început. În propunerea inițială a Consiliului și a Comisiei, care se uh, se puseseră de acord oarecum înainte de trialog, apăreau următoarele propuneri. 2 miliarde trebuiau să fie luate din marjele de flexibilitate din bugetele csm ului și 6 miliarde urmau să fie luate din fondurile alocate Uh, Connecting Europe Facility, facilitații conectării Europei și uh, Orizont 2020. 3,3 miliarde, uh, 3,3 miliarde erau luate din CEF și 2,2 miliarde urmau să fie luate din uh, din uh, Orizont 2020. Vă dați seama, discuțiile bugetare sunt întotdeauna dificile. În momentul în care am început dialogul ieri la ora 19, poziția Consiliului nu se schimbase. Ce înseamnă asta? Ei vreau în continuare 6 miliarde din fonduri și uh, 2 miliarde din uh, marje. Ei bine, din punctul nostru de vedere, această împărțire nu era neapărat acceptabilă. Propunerea noastră, care fusese uh, creat alături de Comisia de Bugete era următoarea. Urma să împărțim uh, povara jumii-juma, 4 miliarde din fonduri și 4 miliarde din marje. Consiliul ne-a spus că nu acceptă propunerea noastră. După aceea, după îndelungi discuții, Propunerea, am ajuns la o propunere finală care s-ar putea să fie adoptată în cazul în, cadrul în, care, în cazul în care suntem cu toții de acord, dar noi avem în continuare o rezervă. Uh, deci uh, rezultatul final a fost uh, până la urmă o împărțire pe principiul 5-3. Deci am recuperat un miliard până la urmă într-o parte. Această acest miliard este împărțit în 50-50 între Connecting Europe și uh, Orizont 2020, dar tot ceea ce revinde, uh, tot ceea ce e luat din Connecting Europe revine sectorului transportului. Asta ne permite, practic, să uh, alocăm fondurile um, sectorului uh, uh, nostru, uh, fondurile de care avem nevoie. Cu ajutorul Comisiei ITRE am reușit să ajungem la această, acest compromis. S-a mai făcut o altă propunere, o propunere din partea Consiliului, pe care cu un, o rezervă, bineînțeles, uh, cu care, uh, cu o rezervă suntem de acord, uh, este următoarea. Știți prea bine, în CEF existau și o serie de instrumente financiare. Ei bine, acestea puteau fi folosite în același timp sau izolat în funcție de subvenții. Aveam 2 miliarde 100 de milioane, acesta era plafonul maxim pentru instrumentele financiare, aceasta era propunerea Comisiei, aceasta este propunerea Consiliului, îmi cer scuze. Noi am acceptat uh, ca 500 de milioane din instrumentele financiare să fie transformate în granturi, în subvenții. Asta nu înseamnă uh, o schimbare a bugetului global, ci o redistribuire în interior. Am uh, diminuat partea alocată instrumentelor financiare. Prin urmare, Consiliul poate să facă o declarație prin care spune că nu va folosi toate instrumentele financiare pe care teoretic le-ar avea la dispoziție. Prin urmare, Comisia TRAN, în cazul în care este de acord, uh, va primi uh, o o sumă de 2 miliarde, 800 de milioane uh, contribuții de la CEF și asta include cele 500 de milioane alocate exclusiv transporturilor. Deci, iată, un fel de rezumat scurt al negocierilor noastre. Vreau să vă spun că e de departe cel mai e dificil trialog la care am participat și a fost cu atât mai dificil uh, pentru că Consiliul și Comisia au mers uh, de fiecare, de fiecare dată mână în mână. Deci am avut uh, de-a face nu cu un trialog, ci cu un fel de dialog între Parlament pe de o parte și Comisie și Consiliu pe de cealaltă parte. Deci de asta a fost atât de dificil. Cam atât, domnule președinte. Și acum uh, colega mea va vorbi despre guvernanță, un uh, subiect cel puțin la fel de spinos ca și partea financiară. Mulțumesc. Urmează doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, date fiind uh, condițiile descrise de colegul Riche, dificultățile Uh, de care ne-am uh, lovit, uh, și anume blocul format de Consiliu și Comisie, sarcina Parlamentului a fost foarte dificilă, mai ales spre final. Și trebuie să recunoaștem, comisara Gheorgheva, care se ocupă de partea de buget, în sfârșit, dându-și seama că Parlamentul era unit ca poziție, a cedat. Cred că asta a fost uh, poziția Parlamentului și în felul acesta am putut să facem progrese și să vorbim despre modul în care se alimentează acest instrument fără a ucide alte două programe. Dominic Riche a explicat foarte bine cum am reușit să facem acest lucru și am reușit să îmbunătățit vizibilitatea uh, facilității Connecting Europe uh, și a CEF pentru uh, a putea face acest lucru. Iar formula aceasta o putem uh, folosi pentru granturi. Iar uh, în ce privește eligibilitatea, și aici am avut o bătălie, Consiliul nu dorea să reducă și nici să pună condiții pentru criteriile pentru care Fondul European pentru Investiții Strategice va fi uh, hotărât pentru diversele proiecte. Și noi doreau uh, să folosească diversi termeni aici, adică să se facă numai prin criterii de eligibilitate care să se refere la cadrul regulamentului TEN și Connecting Europe Facility. Ei voreau să folosească termenul in particular pentru ca aceste două regulamente să nu însemne mai nimic și să facă ce vor ei. În fine, în cele din urmă am reușit să ajungem uh, la o cale de mijloc uh, pentru a reduce uh, elementul de arbitrarietate din folosirea banilor și am pus accentul pe cele două regulamente, pe politica de mobilitate urbană și pe sinergii și de asemenea nodurile care sunt prinse în rețea și care se pot uh, extinde. De asemenea, s-a vorbit uh, despre guvernanță și Parlamentul a arătat clar că dorește să controleze procesele și lucrul acesta s-a menținut, este foarte important și până la urmă lucrurile vor fi așa cum s-a prevăzut, uh, însă problema se punea să explicăm Consiliului și să avem un control anual bugetar asupra sistemului de finanțare. Iar uh, în ceea ce privește diversele comisii și comitete de decizie, uh, trebuie să existe o putere de fiscalizare a Parlamentului, de control al Parlamentului și o serie de platforme. Să nu rămânem numai la nivel național și la băncile naționale. Deci trebuie să avem acces la uh, alt tip de parteneri, de asociați, cum ar fi băncile regionale sau administrațiile regionale, deci s-a lărgit posibilitatea de participare și în cele din urmă, cât privește pactul de stabilitate și aici a fost o mare încurcătură. Consiliul nu dorea nici să vorbească despre comunicarea comisiei în care se propunea că, cel puțin în mod excepțional, importurile făcute de statele membre sau administrațiile lor să poată participa la Fondul European uh, pentru Investiții Strategice. Consiliul dorea ca ele să rămână în afara criteriilor stricte ale pactului de stabilitate. În cele din urmă am reușit să existe o declarație a Comisiei care se va vota în care se spune în textul respectiv, într-un considerent, că de fapt Comisia face această declarație referitor la posibilitatea folosirii în mod excepțional a formulei respective ca investițiile din acest plan să nu greveze deficitul public și ținând cont de toate greutățile prin care am trecut și mai ales că de fapt Consiliul nu era dispus uh, să aibă vreun fel de flexibilitate și dacă făceam un progres într-o parte trebuia să dăm înapoi în altă parte, deci cred că în ciuda tuturor acestor obstacole, pactul poate fi prezentat și îl putem controla prin uh, procedura bugetară și avem posibilitatea să îl extindem către diversele regiuni și cred că va fi o formulă bună pentru a putea lucra. Mulțumesc! Vielen Dank. Dann höre ich jetzt mal. Mulțumesc. Atunci dau cuvântul coordonatorilor, domnul Van den Kamp. Dank Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, celor doi raportori și să-i felicit pentru faptul că avem un acord. Încă mai aștept totuși detaliile tehnice, pentru că foarte multe sume au fost mutate dintr-o parte în alta. Cred că ar fi bine ca cei din această comisie să poată analiza toate implicațiile financiare ale acordului la care s-a ajuns. Eram într-o situație foarte dificilă pentru că la început chiar pierduse mult, iar raportorii au fost uh, trimiși uh, cu o sarcină imposibilă la negocieri și anume să încerce să recupereze acei bani. Însă, oricum, uh, încă o dată felicitări pentru acest acord, deși mi-ar plăcea să văd de pe hârtie toate detaliile tehnice, eventual chiar și însoțite de uh, anumite comentarii ale personalului acestei comisii. N-am înțeles însă ce se va întâmpla în 2016 când uh, vom avea revizuirea la jumătatea mandatului. Oare putem uh, recupera atunci toți banii sau lucrurile nu sunt încă clare? Mulțumim, urmează domnul Ertug. Ja, vielen Dank auch von Mulțumesc și eu. Cred că atât prezentarea domnului Riche, cât și prezentarea doamnei Sender ne-au dovedit cât de dificil e să lupți împotriva Consiliului și Comisiei. Vreau să mulțumesc uh, reprezentanților noștri, îmi dau seama că discuțiile au fost dificile. Bineînțeles, uh, rezumatul a fost un rezumat, uh, un rezumat pentru care sunt recunoscător, chit că nu a răspuns la toate întrebările rămase. Eu am câteva întrebări. Și cred că prima întrebare pe care ar trebui să ne o punem cu toții este următoarea. Putem accepta toate astea? Deci dacă am înțeles bine, Uh, la început se spunea că 2 miliarde ar fi trebuit să vină din uh, marjele financiare, bugetare și 6 miliarde din, uh, din CEF. Acum înțeleg că 3 miliarde vor fi luate din marje și restul de 5 miliarde vor fi luate jumătate din Orizont 2020 și CEF. 2,8 și 2,2, spune domnul președinte. Așa, bun, mi-am uh, corectat notițele. Acum, în ciuda tuturor acestor lucruri, 5 miliarde trebuie să fie luate din viitoarele fonduri, deci infrastructură și cercetare și dezvoltare. Acum, nu mă înțelegeți greșit, uh, îmi dau seama cât de dificilă a fost uh, negocierea. Prin urmare, acum uh, tot ceea ce spun se adresează mai degrabă Consiliului și Comisiei. Deci uh, rezultatul, din acest punct de vedere, nu poate să ne mulțumească neapărat. Tocmai de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră următoarele. În ce măsură criteriile pe care le-am formulat în cadrul CEF vor fi folosite pentru toate investițiile făcute în uh, infrastructură și pentru toate subvențiile primite de către statele membre. Asta în primul rând. Și în ce măsură, în al doilea rând, cele 2,8 miliarde de euro care trebuie să fie luate din CEF, CEF uh, Uh, deci în ce măsură aceste fonduri vor fi folosite pentru investiții în sectorul transporturilor? Eu nu cred că ne-am asigurat în momentul de față că aceste fonduri vor ajunge din nou la transport. Și acum, dacă cele două întrebări pe care le-am uh, pus eu primesc un răspuns negativ, atunci dați-mi voie să vă întreb dacă putem sau nu să fim de acord cu lucrul acesta, cu acest acord. Pentru că eu sunt de părere că dacă interlocutorii noștri sunt reticenți, atunci și Parlamentul European are dreptul să fie reticent. Dar oricum mulțumesc uh, celor doi raportori. Mulțumim, domnul Zile. Uh, Michael. It's very... here, We're here. <laughs> Sunt aici. Într-un loc minunat de altfel. Mai întâi aș dori să îi felicit și eu pe Dominic și Ines pentru această muncă grea. Cred că a fost uh, uh probabil uh, cel mai dificil dialog tripartit uh, de până acum pentru cei doi. Dar, sincer, nu cred că mă așteptam la un alt rezultat. Am început să discutăm de mai multe ori, am făcut-o de fapt toate aceste lucruri în comisie, știam cum stă treaba, dar le mulțumim încă o dată. Am o mică întrebare. Știm că Orizont 2020 a presupus uh, o finanțare mult mai mare. Uh, asta știm uh, de la ITRE. Oare am putea coopera cu ei pentru a face mai multe compromisuri și pentru a ne lupta mai puțin pentru fondurile alocate pentru diversele proiecte care țin de diverse comisii? Însă nu știm clar ce vom face pe viitor, pentru că Uh, decizia va fi luată la nivel uh, politic, la nivelul grupurilor politice, nu la nivelul Comisiei. Noi, ca și Comisie pentru Transport, uh, cred că trebuie să controlăm foarte bine ceea ce se va întâmpla cu proiectele de transport în general, asta în cadrul implementării planului Juncker. Cât anume va ajunge deci la transport, care sunt proiectele care vor fi finanțate și așa mai departe. Cred că este sarcina noastră să facem asta, să vedem cum anume planul Juncker, care înlocuiește parțial uh, facilitatea pentru conectarea Europei, uh, va da rezultate sau nu. Trebuie să transmitem asta și Comisiei și Consiliului. Și anume faptul că um, am dorit să ne întâlnim cu ei uh, în mod regulat aici, cu cei responsabili pentru punerea în aplicare a planului Juncker. Mulțumesc! Mulțumesc pentru a concretiza cifrele vă spun următoarele. 70 de miliarde în, uh, connect, în orizont 2020, în următorii ani, în uh, CEF doar 26 de miliarde. Din cele 5 ă, miliarde care trebuie să fie împărțite, 2,8 miliarde vin din CEF și 2,2 miliarde din Orizont 2020. Deci se ia mai mult de la uh, instrumentul uh, cu un buget mai redus. Urmează domnul Telișca. I can subscribe to already what colleagues have Pot să subscriu cele spuse de colegi, îmi imaginez doar cât a putut să fie de dificilă munca colegilor noștri raportori. Cred că E corect să spunem asta. Pentru mine adesea a fost greu de înțeles atitudinea comisiei. Așa au stat uh, lucrurile și haideți să ne amintim mai întâi uh, modul în care și-a prezentat comisia uh, planurile în cadrul comisiei noastre. Maniera a fost aproape inacceptabilă pornind de la aceste mei, înțeleg că a fost extrem de uh, dificil tot acest proces, uh, iar rezultatele sunt unele care ne-am putut uh, aștepta mai mult sau mai puțin. Aș dori să spun și că alocarea uh, fondurilor care vin uh, de la CEF uh, este discutabilă. Însă, pentru a adăuga ceva la cele spuse de Ismael, trebuie să zic că în cazul CEF și în cazul planului Juncker vorbim despre uh, proiecte de transport uh, de o natură complet diferită. Adică fondurile pe care le pierdem de la CEF uh, vor merge într-o direcție complet diferită, deci putem practic tăia 10% din finanțarea pentru TNT. Aceasta este realitatea. Ori 10% în acest uh, buget reprezintă o sumă destul de considerabilă. Toate acestea, deci, vor avea implicații. Ar fi bine să vedem uh, și din partea comisarului uh, care putea fi o analiză concretă și aici nu mă refer la registrele contabile, ci la implicațiile reale ale folosirii acestor bani altfel. Apreciez munca grea a colegilor și pot să spun că acum mi-aș dori să văd totul în scris, după care să facem comentarii, pentru că mi este greu să citesc toate aceste cifre fără să înțeleg ce s-a întâmplat uh, la diverse etape. Cred că ar trebui să primim puțin ajutor, uh, să înțelegem care au fost faptele și că nu au existat alte opțiuni. Cu siguranță vom dezbate tot acest subiect uh, și în cadrul grupului, vom discuta în detaliu și cu Dominic, pentru că Uh, încă nu ne este foarte clar că trebuie să dăm undă verde. Haideți să analizăm deci aceste detalii și să vedem care va fi după aceea poziția noastră. Mulțumesc. Chilun. Doamna Chilun. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja, että olen lähes... Domnule președinte, trebuie să spun că uneori rămân fără cuvinte. Echipa noastră la negocieri a făcut absolut tot posibilul, dar pe de altă parte e bine că, în orice caz, transportul uh, atrage cei mai mulți bani în acest Parlament. Ar trebui să mulțumim raportorilor și să îi felicităm pentru toată munca depusă. Sper că transportul va beneficia în continuare de foarte multe fonduri de pe urma acestui proiect uh, inovator, care sper va strânge foarte multe proiecte bune în jur. Trebuie să continuăm așa cum am făcut-o și până acum. Iar colegilor mei aș dori să le spun că trebuie să monitorizăm uh, foarte îndeaproape tot ceea ce se întâmplă. Trebuie să vedem cum vor funcționa lucrurile. Nu știu dacă putem obține mai multe beneficii uh, decât s au obținut deja, dar cred că treaba făcută a fost una bună. Medeli. Doamna Deli. Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu aș dori să-i felicit uh, pe raportori. A fost până la urmă o muncă de mare finețe. A trebuit negociat fiecare cifră în parte, fiecare cuvânt în parte. Deci felicitări. Aș dori să înțeleg însă dacă planul Juncker face parte din uh, better legislation, dintr-o mai bună uh, legislație. Adică asta va trebui să facem pe viitor cu cele mai bune practici. Deci oare tot acest demers se înscrie în ceea ce putem numi better uh, legislation? Eu cred că nu. Asta este părerea mea personală, însă aș dori să văd care este părerea dumneavoastră a raportorilor. Pentru că uh, totul este prezentat ca o bună practică care ar trebui aplicată și pe viitor. Iar apoi, aș dori să vă întreb, puteți să-mi dați asigurări, dumneavoastră raportorii, că articolul nostru 5.2 va fi păstrat, e acela care menționează toate programele, toate proiectele orizontale. Puteți să mă asigurați că în planul Juncker se găsește această direcție, această idee? Bineînțeles că eu susțin mobilitatea urbană durabilă și mă întreb oare o mai avem? Mai avem și celelalte elemente din această parte a transporturilor, cele care vizează schimbarea uh, climatică. Vă mulțumesc de pe acum că veți răspunde la întrebări. Jetzt Peter Lundgren. Domnul Lundgren. Till det, herr ordförande. Eh, jag vill börja med att tacka för detta nattarbete. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru activitatea de azi noapte. Sper că domnul Riche va avea posibilitatea să doarmă după sfârșitul reuniunii de astăzi. N-am nimic împotriva celor spuse. Sunt în favoarea ideii de a favoriza suveranitatea națională, din păcate, distribuția fondurilor uh, este mai degrabă prezentă decât economisirea fondurilor pentru statele membre. Uh, nu pot să spun că se reduc uh, costurile statelor membre, dar mă gândesc la detaliile practice și aș vrea să fie mai bine puse în aplicare aceste lucruri. Mulțumesc. Domnul Marinescu. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i pun o întrebare lui Dominic să ne spună ceva despre adăugirea de la articolul 8, pentru că este important ca finanțarea uh, acestui fond uh, să se facă în procedura anuală bugetară, ceea ce e foarte important pentru noi, pentru că în felul acesta putem chiar să folosim niște bani pentru CEF și pentru Orizont în fiecare an. Am auzit că există o adăugire la articolul 8 și cred că pe baza aceasta putem să acceptăm uh, această înțelegere. A fost foarte greu să se ajungă la acest compromis de altfel. Mulțumesc. Borislav Liberatski. Domnul Liberatski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să îi felicit pe cei doi raportori. Au avut o noapte grea, dar haideți să trec la subiect. Cred că suntem într-o situație în care se încearcă disperat uh, găsirea de fonduri pentru finanțarea unei idei a lui uh, Juncker. Deci acum ce facem de fapt? Realocăm, uh, mutăm fondurile de aici uh, colo și practic se aduce atingere tuturor uh, programelor deja demarate de investiții și tuturor deciziilor luate cu privire la alocări. Deci, dacă sau nu trebuie să uităm dimensiunea geografică în acest context. Unde anume vor ajunge fondurile? se vor aloca proporțional sau selectiv. În al doilea rând, să nu uităm de împărțirea sectorială. Din nou, vom lua bani de la fiecare sector în parte sau vom lua bani doar de la anumite sectoare? Ei bine, toate aceste aspecte sunt absolut esențiale pentru viziunea pe care o avem asupra sectorului transporturilor. Sunt esențiale pentru evaluarea pe care o facem evaluarea pro- problemelor pe care o facem și sunt esențiale pentru evaluarea rezultatelor obținute. Deci, trebuie să vedem ce se întâmplă cu împărțirea geografică, ce se, face, ce se întâmplă cu împărțirea sectorială, trebuie să decidem care sunt granițele în acest context. Și sunt de acord cu domnul Ertuc. Într-adevăr, există multe întrebări fără răspuns, există multe riscuri și noi cu toții ne dorim ca economia europeană să fie stimulată, dar trebuie să ne păstrăm posibilitatea de a mai dezbate consecințele care ar putea decurge din această înțelegere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Salini! Grazie! Beh, eh, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să le mulțumesc raportorilor pentru activitatea desfășurată și sunt de acord cu multele din, multe din întrebările pe care le-am auzit. Și am aflat și ceva nou. Am citit că prima investiție din planul Inker este o investiție industrială de proporții mari în siderurgie. La mine, în regiunea mea, la Cremona, în Italia, lângă Milano. Se spune pe bună dreptate că este prima investiție făcută conform planului Inker acum o săptămână. Am luat parte în Italia la o discuție extrem de importantă unde am spus că o mare parte din planul Juncker se va folosi pentru dezvoltarea industriei și nu pentru transport. Pentru că în capitalul investit în transporturi nu aduce foarte mult profit. Eu fac parte și din Comisia pentru Industrie dar uh, eu cred că uh, industria trebuie să primească un alt fel de imbold. Transportul public uh, este foarte important, fie că vorbim de TNT sau de altele. Aici trebuie, de fapt, să ajungă banii. Și trebuie să avem la dispoziție contracte cu țările din afara Europei. Avem nevoie de porturi și aeroporturi. Există un potențial foarte mare de dezvoltare în uh, estul Europei, care nu e de fapt legată uh, bine cu vestul Europei. Raportorii și mulți colegi au spus uh, acest lucru. Nu putem să susținem o investiție greșită, trebuie să susținem investiția corectă. Grazie, președinte. Domnul D'Amato. Mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru activitatea desfășurată. Da, nu cred că e o victorie. Uh, nu, avizul Parlamentului sau părerea Parlamentului și părerea Comisiei par a fi considerate neimportante. Trebuie uh, să scoate niște milioane uh, miștește miliarde de euro de aici și de acolo, ne străduim foarte tare să le scoatem din diverse fonduri și nu e foarte mult. Cum spunea colegul meu, aș fi de acord că deja avem proiecte avem deja care este și știm deja care este părerea Parlamentului de anul acesta care sunt proiectele care trebuie finanțate. Siderurgia, de exemplu. Și uh, lucrul acesta se întâmplă și în alte țări, nu numai în Italia. Am impresia că părerea noastră nu este avută în vedere. Mulțumesc foarte mult! Acestea fiind spus, lista vorbitorilor s-a încheiat. Vreau la rândul meu să le mulțumesc celor doi raportori. Cred că rare ori am avut parte de asemenea reacții pozitive. Bine, nu suntem mulțumiți neapărat cu rezultatul, dar până la urmă suntem conștienți de faptul că situația a fost una dificilă și efortul uh, raportorilor a fost susținut. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru că, iată, în ciuda nopții nedormite au venit astăzi alături de noi pentru a ne raporta rezultatul. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată! Rezultatul trialogului este acum sau va fi astăzi trimis în scris, asta pentru a vedea toată lumea care sunt cifrele. Mi s-a spus de asemenea că nu a fost un trialog, <laughs> ci un duel. Pe de o parte am avut Consiliul și Comisia și de cealaltă parte a baricadei stătea Parlamentul. E bine, situația mi se pare foarte ciudată pentru că, până la urmă, Consiliul nu pune niciun ban acolo în uh, proiectul sau planul acesta masiv de 350 de miliarde. Deci, uh, foarte, foarte ciudat. Și tocmai de aceea vreau să ofer posibilitatea domnului Onili de a interveni pentru a ne spune ceva despre poziția Consiliului. M-ați luat prin surprindere. Descoper ca și dumneavoastră care sunt detaliile acestui rezultat. Dar poate pot spune eu și eu câteva lucruri. În primul rând, rezultatul acesta este important. Noi am susținut întotdeauna importanța acestui fond. Cred că trebuie să vedem și dincolo de transporturi și uh, să vedem contextul economic mai larg al Uniunii Europene, să vedem cât de importantă este această decizie. Ne luptăm cu Consiliul, cu statele membre de foarte mulți ani pentru a avea un instrument uh, de sporire a investițiilor uh, în infrastructură utilă, adică în proiecte orientate către viitor. Sigur, avem acum un fond, nu e perfect, dar este un instrument solid. În al doilea rând, Vreau să le mulțumesc uh, activității acestei comisii, raportorilor. Cred că toate elementele importante pentru a ajunge la o asemenea înțelegere și pentru a îmbunătăți propunerea inițială au fost realizate cu ajutorul comisiei dumneavoastră. Și mă gândesc în primul rând la criteriile de eligibilitate mai bune, apoi o definiție mai bună a adiționalității și o obligație a Băncii Europene de Investiții de a folosi acest fond pentru proiecte cu risc mai mare, nu proiecte tradiționale, astfel încât uh, lucrul acesta este binevenit. Și apoi, în al treilea rând, din punct de vedere bugetar, ați reușit uh, să aduceți încă un miliard de euro din diverse fonduri pentru granturi. Suntem în mijlocul uh, evaluării uh, propunerilor pentru CEF. S-au făcut propuneri în valoare de 12 miliarde de euro. Sunt foarte multe propuneri bune, deci acest uh, miliard suplimentar va fi foarte bine folosit și în cele din urmă cred că și mecanismul de analiză al posibilității în procedura anuală bugetară este extrem de important și mai mult decât atât, cred că, ținând cont de calitatea proiectelor, vom avea o poziție foarte bună când se va face analiza la mijlocul termenului a cadrului multilateral, multifinanciar multianual. Prioritatea noastră acum este să folosim cât mai bine fondul acesta și aș fi foarte mulțumit dacă am putea să dedicăm timp cu, împreună cu comisia dumneavoastră ca să vă explicăm ce s-a făcut deja privind analizarea uh, proiectelor pe coridoarele TNT, să vedem care sunt uh, propunerile făcute în această primă lansare de proiecte, să vedem care sunt cele eligibile și de asemenea să încercăm uh, să alegem proiecte utile pentru lumea transportului. Suntem primii care am uh, refuzat uh, argumentul că această infrastructură de transport poate fi finanțată numai prin granturi. Credem că fondul acesta este uh, util și în transportul feroviar. Mulțumesc. Dăm cuvântul celor doi raportori. Cine vrea să înceapă? Oui, je, je répondrai... Euh, Am să răspund la întrebările privind fondul și apoi uh, Ines, uh, apropo de celelalte criterii, este un subiect foarte important. Văd că sunt foarte multe reacții din partea colegilor, ceea ce arată foarte bine starea de spirit și dificultățile acestei discuții. Vreau să răspund la întrebările bugetare puse. Cred că există un element extrem de important pe care trebuie să-l spunem. La început, uh, propunerea aceasta, 2 miliarde luate din margini, din marge, a fost prezentată de Consiliu ca fiind poziția sa de compromis și nu ca poziția de plecare, ci poziția de compromis uh, cu Comisia, pentru că Uh, ne place sau nu, Consiliul consideră că uh, marjele reprezintă banii ai Consiliului. Ceea ce este absolut extraordinar. Și când discutăm uh, de ideea de a lua încă un miliard din marje, Consiliul consideră că îi luăm un miliard din buzunar. Ceea ce este o dificultate. Și e cu atât mai important cu cât în spate există discuții bugetare ulterioare Uh, este o chestiune care se referă la revizuirea de la jumătatea perioadei de timp, nu? S-a spus că ajungem la 5-3, dar exercițiul procedurii bugetare, al revizuirii bugetare, este un exercițiu anual. Uh, Eh, și trebuie să ne gândim bine ce se întâmplă. E vorba, nu? Dacă luăm 5 miliarde din cele două fonduri, dar în atribuirile anuale și în revizuirea de la mijlocul perioadei există două posibilități. Fie mobilizăm mai mult marjele și diminuăm aportul fondurilor, deci Asta, 5 miliarde e maximum, pentru noi 2,8 miliarde este maximum. Putem să diminuăm aceste lucruri mobilizând marjele de flexibilitate, nu se știe niciodată ce se va întâmpla, și în al doilea rând, revizuirea de la mijlocul termenului, la mijlocul perioadei, este de asemenea o, un moment în care se pot redeschide alte capitole bugetare. Firește, Consiliul consideră că Uh, uh, ne-a dat 2,8 miliarde, dar există posibilitatea de a reveni uh, dacă ameliorăm profilul bugetar. Deci, discuțiile bugetare vor fi foarte complicate. Remarca făcută de Marian și anume ce am pus aici în capitolul 8, e vorba de patru rânduri care sunt extrem de importante și le voi citi în engleză alocările anuale din bugetul anual ale Uniunii din acest fond de garantare vor fi autorizate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii anuale bugetare. Trebuie să existe o complementaritate cu uh, regulamentele care stabilesc, adică cadrul multianual care uh, stabilesc Uh, liniile bugetare pentru 2014-2020. Este important că se spune acest lucru, că este vorba de o procedură bugetară anuală care poate fi revizuită. Nu voi intra în detalii, dar uh, imediat o să vă arăt care este portretul cel mai negru. Deci există posibilitatea de a avea această o rediscuție bugetară și o să iau un exemplu. Ne gândim la miliardul acesta care a fost obținut uh, sau care a fost cedat, cum vreți, uh, în timpul acestui uh, trialog. 500 de milioane vin din marja de flexibilitate pentru 2014 care n-au fost uh, folosite. Consiliul a admis că va putea utiliza, a acceptat să utilizeze acești și încă o parte din bani din marja pentru 2015, dar ca să vă dau cifrele exacte, marja de flexibilitate intru, deci într-un fel de mecanică bugetară foarte complicată. Uh, marja uh, de flexibilitate este la ora actuală de 1,6 miliarde, deci e probabil că mata va fi mai mare de un miliard. Și Consiliul de 500, pentru că există o temere de uh, a nu reduce această diferență dintre angajamentele bugetare și plăți. Știți foarte bine că sunt încă sume neplătite, foarte mari, 24 de miliarde neplătite de anul trecut. Deci se va, uh, se va face o execuție bugetară anuală, se va revizui cadrul uh, multianual financiar la jumătatea mandatului și uh, o să vedem cum se va folosi flexibilitatea în conformitate cu articolul 14 din cadrul financiar multianual, ar trebui să putem să găsim marge la propriile noastre fonduri, ceea ce este foarte clar. Deci 2,8 este maximum pentru a avea speranța că vom mai recâștiga din acești bani. Și apoi sunt chestiuni foarte importante. Și Ines o să vă spună acest lucru. Cum se repartizează aceste sume am uh, păstrat același mecanism pentru că diminuarea care ne este impusă mm, e cum e. Evident, uh, Connecting Europe Facility deschide niște posibilități de finanțare pentru transport, mai ales uh, pentru acele domenii care ne sunt nou la suflet. Firește că transport porturile nu pot să folosească numai acest mecanism, dar volumul mecanismului este mult mai mare. Și Ines o să vă spună cum am prevăzut uh, posibilitatea de control a repartiției la nivelul uh, sectorial sau tematic sau geografic. Lucrul acesta este prevăzut, însă vă reamintesc că uh, în primele angajamente bugetare luate, asumate ex-ante, există și capacități de finanțare pentru transport și nu e vorba numai de industrie, uh, cu alte cuvinte. Nu o să mă refer la subiectele pe care le va atinge Ines, întrebarea lui Ismael dacă vom revedea cele 2,8 miliarde pe care le-am cedat într-un fel mecanismului Juncker prin intermediul acestui mecanism pentru transporturi. Nu știu uh, să vedem uh, ce va atribui acest mecanism pentru transport. Poate vom reuși să obținem mai mult de 3 miliarde și uh, dacă o să obținem numai 25%, rezultatul nu o să fie extraordinar. Sper să revedem acești bani și poate și mai mult decât atât. Trebuie să recunoaștem că dacă nu regăsim acești bani, asta înseamnă uh, că n-am făcut mare lucru. Aprecierile făcute în general uh, și aici și la comisie sunt că vreo 30% din planul acesta poate să revină la infrastructura de transport. Poate nu o să fie numai pentru rețelele uh, cele mai importante, o să vedem ce se întâmplă și cu criteriile de eligibilitate. Ines o să ne spună ce s-a întâmplat aici ca să o liniștească pe Karima. Și cred că evident, ar trebui să regăsim banii ăștia pe care i-am cedat. Sunt foarte multe proiecte de transport uh, care există și care nu au investiție complet acum. Uh, și să vorbim acum de raportare, de raport, de report, mă scuzați, mecanismul de report Uh, o să mă opresc uh, în acest moment, că văd că se uită președintele la mine într-un fel. Și nici nu mai sunt foarte rezistent. Atât. Ines Ayala. Ție permis oboseala. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să confirm cele spuse de colegul Riche domnul Van Camp, în revizuirea de la mijlocul semestrului, rolul Parlamentului este întărit în ceea ce privește formula bugetară pentru a putea regăsi banii care s-au luat. Pentru că există garanția că în cazul în care sunt pierderi în acest mecanism, evident vor fi bani care vor veni de undeva dacă e nevoie și dacă e necesar, în fiecare buget anual se vor putea recupera niște bani din marge, cum spunea coordonatoarea noastră de la buget, mm, cu garantiile respective pe care le-am uh, obținut, uh, vom obține acești bani înapoi. Și în felul acesta s-a subliniat participarea la structurile de transport în toate mecanismele și capacitatea Parlamentului de a controla prin uh, mecanismul bugetar. Opinia anuală, avizul anual al uh, transporturilor uh, va avea un nivel de control mult mai mare decât un simplu aviz bugetar este foarte important uh, ca lobby-ul să se facă așa cum l-am făcut și anume transporturile să acționeze și uh, să facă ce este de făcut. Și dacă ne gândim la ce am făcut noi, am avut o luptă internă apropo de orizontul 2020, care era extraordinar la momentul respectiv, dar uh, în cele din urmă să spunem că, de fapt, Consiliul a impus uh, uh, și-a impus poziția. Trebuie să spunem lucrurile așa, mai puțin elegant, dar așa este. Noi ne-am mm, am acceptat uh, propunerea făcută și am acceptat că rap, raportarea banilor să se facă la CEF și la celelalte proiecte. În ce privește repartiția teritorială, există un tablou de bord, adică un instrument care, din perspectiva Parlamentului, să permită controlul uh, sumelor, a fond, ale, al fondurilor și, de asemenea, un control al uh, principiilor, nu durabilitate, principii sociale. Uh, deci este foarte important să spunem acest lucru. Karima Deli, ă, sigur, în articolul 5.2 am menținut ă, cuvântul stru care ne permite Parlamentului să menținem prioritățile și între ele tema mobilității urbane. Pentru că, de fapt, coincide cu ce vrea domnul Juncker. Ni s-a spus de la început, domnul Juncker avea un mandat uh, de întărire a aspectelor dezvoltării urbane, iar uh, lucrul este clar în ce privește mobilitatea urbană. Și uh, Banca Europeană de Investiții se folosește o serie întreagă de bani pentru primele proiecte care merg către industrie. Trebuie să ne, noi avem tendința să ne victimizăm, să spunem ni s-a luat tot. Nu, nu e adevărat. Am menținut poziția importantă a transportului și, cum s-a spus de fapt aici, e nevoie de mobilitate, e nevoie de locuri de muncă și uh, tot ce se construiește, pe oriunde se construiește, are nevoie de transport. Iar Comisia a solicitat acest lucru pentru a controla instrumentele suficiente financiare de la Banca Europeană de Investiții. Deci am reușit să avem un acord bun, mai ales cu imaginea aceasta bună pe care ne-a prezentat-o Dominic. Am scos un miliard din buzunarul Consiliului până la urmă. Nu? Când am început uh, la șapte seara, erau zero uh, bani. Iar am început cu diverse cifre și am ajuns până la urmă la uh, acest miliard. Deci capacitatea de a trece eh, de la 2 miliarde la 3 miliarde este foarte important, ceea ce arată că bugetul european este realist și că există niște marge care sunt dedicate politicilor europene și este o victorie reală și am reușit să facem acest lucru cu Comisia de Transport. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc din nou celor doi raportori, mulțumesc și pentru aceste prezentări. Cred că a fost importantă discuția aceasta. În momentul de față veți primi totul înscris, bineînțeles. Am înțeles că uh, deja documentele înscris au fost trimise. Era important să discutăm în acest moment al zilei uh, subiectul. Uh, trebuie să trecem acum însă la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punerea în aplicare a cărții albe din 2011 privind transporturile. Domnul Van den Camp are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, facem o trecere tare frumușică de la Exi la această carte albă. Vorbim despre punerea în aplicare a cărții albe. Iar pentru asta avem nevoie de fondurile EFSI. Și aceasta este marea provocare cu care ne confruntăm. Trebuie să reușim a obține aceste fonduri. Bineînțeles, mai întâi de toate vreau să le mulțumesc colegilor pentru numeroasele amendamente depuse. Însă vă rog să nu depuneți prea multe amendamente. Pentru că altfel situația va fi foarte, foarte dificilă. Domnul Riche și domnul Ertug uh, m-au liniștit în momentul în care mă plângeam de numărul de amendamente deja uh, amen, uh, depuse, m-au liniștit spunându-mi că întotdeauna se întâmplă așa când vine vorba despre o carte albă. Uh, Mi-au spus că din cele 620 uh, vom reuși să facem doar vreo 20 de compromisuri, de, de amendamente de compromis. Și iată, am uh, încercat să facem uh, lucrul acesta. Am avut deja o uh, reuniune a raportorilor din uh, umbră și am reușit să ne punem cât de cât de acord, dar astăzi a venit uh, bomba cu EFSI. Mă rog, asta în primul rând. În al doilea rând, revin la amendamente. s-au depus o serie de amendamente pe tema durabilității. Toată lumea dorește ca transportul să devină mai ecologic. Avem deja un compromis pe tema aceasta și avem acordul din partea Consiliului cu privire la obiectivele pentru octombrie 2014. Țineți minte că în 2014, în octombrie, Consiliul a prezentat un pachet cu privire la emisiile de dioxid de carbon și acest pachet a fost deja inclus în compromis. Bun, în al treilea rând, se pune problema rentabilității sectorului transporturilor. Și toate acestea sunt lăsate oarecum la o parte. Întotdeauna se vorbește despre cheltuirea banilor și uh, nu despre câștigarea de bani. Și știți prea bine că eu sunt întotdeauna de părere că banii trebuie câștigați înainte de a fi cheltuiți. Există alte grupuri care însă au o altă poziție, o poziție nu tocmai sănătoasă. Dar bine, vom vedea ce putem face pentru a ajunge la un compromis. După aceea se vorbește despre intermodalitate. Se vorbește despre conectarea diferitelor mijloace de transport. Și pe tema aceasta avem un compromis. După aceea se vorbește despre investiții mai mari în transportul feroviar. Bine, ce să spun eu? Bineînțeles că trebuie să ținem cont și de căile navigabile din Europa. Există o serie de amendamente uh, care solicită includerea porturilor în acest caracter intermodal. Lucrul acesta ar fi pozitiv pentru, uh, până la urmă, folosirea uh, fondurilor EFSI. Bacea se vorbește despre transportul urban sustenabil, se vorbește de asemenea despre uh, uh, poluarea atmosferică. Domnul uh, Piper vorbește despre subsidiaritate în amendamentul în amendamentele sale. Putem pentru a îmbunătăți transportul la nivel urban, stabili o serie de proiecte, o serie de studii privind privind poluarea atmosferică, etc., etc. Până la urmă le pot aduce pe toate sub aceeași umbre, umbrelă. Dar există și o serie de amendamente cu privire la trotuare, cu privire la uh, căile pentru uh, Uh, sau pistele pentru uh, bicicliști. E bine, mie mi se pare că aceste amendamente n-au ce căuta aici. Eu nu cred că transportul uh, urban trebuie să fie privit cu atâta romantism. Întotdeauna vor exista mașini în orașe nu le vom putea exclude din mediul urban. Trebuie să recunoaștem, trebuie pur și simplu să scădem transportul rutier, să încercăm să o facem. Uh, să nu uităm că mai avem și raportul doamnei Deli în care ne putem ocupa de mobilitatea urbană. Deci nu neapărat uh, Cartea Albă este, este locul potrivit pentru asemenea amendamente. După aceea se mai vorbește și de sisteme de transport. Da, acestea sunt importante și din punct de vedere economic. Europa este inteligentă, poate dezvolta moder, uh, sisteme moderne care pot avea efecte asupra gradului de ocupare și în afara sectorului transporturilor. Deci, iată, și aspectele sociale pot fi uh, incluse în acest raport. Și încă un aspect de natură socială uh, parcările supravegheate. În special în acest domeniu avem nevoie de uh, fonduri EFSI și nu putem să nu menționăm subiectul în raportul nostru. Am spus deja avem o serie de amendamente foarte detaliate. Unele se referă la Cezar. O să vedem ce putem face cu ele. De deci, ce? Pentru că uh, întregul caracter al cărții albe trebuie să fie conservat. Aici nu avem un uh, raport în care trebuie să, de, să prezentăm toate detaliile. Nu este niciun raport pe o directivă sau un re regulament. Avem de-a face cu o carte albă, dar cu siguranță cei în cauză vor fi dispuși să negocieze cu mine. Votul este stabilit pe ședința noastră din iulie. Cred că pe 14 iulie dimineața ar trebui să-l votăm. Să votăm raportul. Ne deplasăm rapid, rapid în această direcție. Mulțumesc. Mulțumesc. Raportorii din umbră, mai întâi de toate, după aceea domnul Ninsen, uh, Luis Grandes Pascal și alții uh, s-au înscris pe lista de, vo- de oratori. Doamna Sapardel urmează. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Stimați colegi, vreau să încep prin a-i mulțumi lui, lui Vim și colegilor care au lucrat la acest raport privind implementarea cărții albe a transporturilor. Voi asculta cu interes uh, dezbaterea din această dimineață pe amendamentele propuse și întrebările ridicate de colegii mei. Sunt convinsă că nu-i va fi ușor lui Vim să propună sugestii de amendamente de compromis, pentru că, într-adevăr, avem 600 de amendamente primite, dar sper că vom ajunge la un consens care să reflecte cele mai bune propuneri și care vor servi drept recomandări pentru Comisia Europeană pentru revizuirea cărții albe. Ca și un comentariu general, uh, pot spune că în ceea ce privește calitatea propunerilor, aceasta este foarte bună. Sper ca multe dintre sugestiile colegilor mei să se regăsească și să arate pertinența propunerilor grupului SND pentru un sistem de transport durabil, inovator, accesibil, echitabil și, și nu în ultimul rând organizat în jurul pasagerului și a utilizatorului de servicii de transport, ceea ce cred că este foarte important. Salut inițiativa includerii unei dimensiuni sociale care este mai mult decât binevenită și pe care și grupul meu a dorit-o foarte mult, începând cu condițiile de lucru decente și protecția lucrătorilor și terminând cu egalitatea de gen în sectorul transporturilor, subiect pe care am depus deja câteva amendamente. Sunt însă și câteva puncte pe care simt nevoia să insist, astfel încât dorința de a ajunge la un compromis să nu să nu ia oarecum din substanța, din puterea amendamentului propus în primă instanță. În primul rând, um, în acest sens aș vrea să mă refer la recitalul I și la propunerea grupului SND de a păstra o referire la condițiile de lucru decente, formulare fidelă amendamentului 66. În al doilea rând, aș dori să văd în textul final amendamentele care acoperă paragraful al doilea, sau aceste amendamente să păstreze ambiția cu privire la alinierea obiectivelor cărții albe privind transporturile cu concluziile Consiliului din octombrie 2014 și în special cu obiectivele propuse pentru sectorul non-ETS, în ceea ce privește paragraful al treilea, subiectul 2, grupul SND ar dori să sugereze introducerea unor referințe la infrastructura, atât la infrastructura fizică cât și la infrastructura digitală, când vorbim de comodalitate și transferul modal. În paragraful al patrulea consider că trebuie să insistăm pe conceptul central și anume referința clară la multimodalitate, evident cu utilizarea modurilor de transport cele mai durabile și cu eficiență energetică maximă și sper ca formularea textului de compromis să nu piardă din vedere acest lucru. Cu privire la amendarea paragrafului 6, revin cu aceeași solicitare, menținerea în formula de compromis a textului amendamentelor care vizează proiectele pentru crearea unui sistem multimodal neîntrerupt pentru pasageri, de asemenea, grupul SND dorește ca formularea textului de compromis care acoperă amendamentele cu privire la fondul strategic de investiții, care a fost atât de discutat în această dimineață, să nu elimine referința la proiectele rețelei transeuropene de transport și proiecte urbane sustenabile. Este un amendament al colegei mele Ines Ayala, amendamentul 188. De asemenea, cu privire la combustibile alternativi și politica de electrificare, adică paragraful 9, aș dori să păstrăm referințele la textele actelor legislative care au fost adoptate în acest sens până în prezent. Sunt foarte multe propuneri excelente privind siguranța rutieră, inclusiv siguranța infrastructurii rutiere pentru utilizatorii vulnerabili, Sper ca solicitările de revizuire a unor texte de regulament acoperite de amendamentele 276, 277, 297 să fie păstrate, pentru că cred că siguranța rutieră trebuie să fie iarăși un subiect foarte important care trebuie regăsit în, să se regăsească în Cartea Albă. Am avut deja o întâlnire a raportorilor, multe dintre aceste subiecte au fost ridicate și cred că împreună putem să, să ajungem la, la concluzii foarte bune și să avem un raport foarte bun. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Lutovski, dați-mi voie să salut un nou membru al comisiei noastre, un membru care nu are nu are drept de vot. Este vorba despre bebelușul uh, Daniele Aiuto. Bine ai venit înapoi în uh, comisie. Sarcina a decurs bine, nașterea la fel și ne bucurăm tare mult că te avem alături de noi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor toate amendamentele care au fost uh, depuse reprezintă nu doar o mare provocare pentru raportorul nostru, ci uh, sunt esențiale. Să nu uităm că acest, uh, această carte albă este una esențială în economia europeană, nu-i așa? Bineînțeles, nu toate amendamentele vor putea fi acceptate, dat, dat fiind numărul lor, dar există unele dintre ele care trebuie să fie susținute. Trebuie să se țină cont, de asemenea, despre, de uh, diferențele de uh, existente la nivelul infrastructurii europene. Să nu uităm că există regiuni în care la capitolul infrastructură nu stăm prea bine. Comunismul nu a prea promovat infrastructurile în zonele uh, pe care le-a dominat în trecut. Tocmai de aceea mă bucur tare mult că acest subiect este inclus în unele amendamente și sper că și domnul raportor va ține cont de ele. Coerența infrastructurii europene este esențială. Împărțirea între statele vechi și statele noi membre ale Uniunii Europene nu este neapărat echitabilă din punctul nostru de vedere. Există o serie de amendamente care pot fi susținute și care se referă la uh, concurența echitabilă. Concurența echitabilă este esențială pentru dezvoltarea economică și pentru crearea de noi locuri de muncă în sectorul transporturilor. Nu suntem de acord cu protecționismul, atât uh, din partea statelor membre, care sub, uh, sub uh, umbrela protecției angajaților angajaților practică, de fapt, protecționismul, dar nu, ne opunem protecționismului și din partea partenerilor externi. Sunt sigur că în uh, amendamentele de compromis vom reuși să găsim soluții pentru finanțarea proiectelor noastre de transport și vom putea uh, folosi și planul Juncker pentru atingerea dezideratelor noastre. În ceea ce privește combustibilii tradiționali uh, în sectorul transporturilor, uh, Uh, cred că ar trebui să fim severi. Să nu uităm că transporturile depind în proporție de 90% în continuare de combustibilii fosili și lucrul acesta nu poate avea decât implicații negative din punct de vedere economic. Lucrul acesta trebuie să-l uh, privim într-o manieră uh, realistă. Trebuie să ne gândim la interesele economice ale uh, continentului nostru. Să nu uităm că, până la urmă, piața muncii ar putea fi uh, afectată pu- uh, puternic de politica de decarbonizare. Trebuie să protejăm în primul și în primul rând piața muncii. Tocmai de aceea mă gândesc la combustibili alternativi, precum uh, gazele de șist, care ar trebui să fie incluși în uh, raportul nostru. Sunt absolut convins că vom ajunge la compromisuri de calitate. Vom reuși să găsim uh, un numitor comun între obiectivele politice și interesele și realitatea economică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Telicica! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului. Eu reprezint, o reprezint pe raportarea noastră din umbră, care din păcate nu a putut fi astăzi alături de noi, dar m-a rugat să vă transmit că este de acord cu evoluția de până acum a discuțiilor. Primul set de amendamente de compromis mi se pare foarte echitabil. S-a încercat includerea unui număr cât mai mare de amendamente Uh, unele dintre amendamentele ALDE, uh, unele dintre amendamentele esențiale ale ALDE au fost incluse deja în amendamentele de compromis și raportoarea noastră din umbră așteaptă uh, cu nerăbdare următoarele interes, întâlniri. Transferul modal și interoperabilitatea sunt absolut esențiale pentru noi. Raportoarea noastră din umbră e de părere că o dezbatere uh, detaliată pe temele acestea va trebui să fie organizată în viitor. Dați-mi voie acum să vorbesc în nume propriu, 4-5 puncte pe care cred că trebuie să ne descurcăm mai bine. În primul și în primul rând, lipsa de consistență în ceea ce privește drepturile pasagerilor în diferitele modalități de transport, Asta este o problemă pentru călătorile multimodale. În al doilea rând, este vorba despre sistemele acestea de uh, emitere a uh, biletelor, despre care am uh, discutat astăzi, sau mă rog, am votat astăzi. Ei bine, aceste aspecte trebuie să fie incluse mai bine aici. Un al treilea lucru esențial, cred eu, este legat de finanțarea europeană. Trebuie să prioritizăm alocările din fondurile europene. Principiul folosit trebuie să fie acela al valorii adăugate europene și cred că nu întotdeauna insistăm suficient de mult pe marginea subiectului acestuia. De asemenea, pachetul aviatic și încheierea acordurilor cu statele terțe Cred că putem să ne descurcăm mai bine în acest context, putem să deblocăm uh, uh, sau să depășim obstacolele încă existente și, de asemenea, e important de evoluții în ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor feroviare naționale. Nu vreau să intru în detalii acum, raportorul se, dez, se descurcă foarte bun, se descurcă foarte bine. Cred că voi veni cu propuneri mai concrete la următoarea reuniune. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Chilun. Raportări. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului, uh, domnul Van den Kamp, pentru această cooperare constructivă. Cât privește aceste compromisuri, un fapt pozitiv e că reușiți să reconciliați uh, diverse amendamente. Bineînțeles, totul se leagă de poziția Parlamentului cu privire la viitorul buget. Trebuie să vedem care este poziția Comisiei noastre în legătură cu emisiile de carbon. Să nu uităm că în curând vom avea întâlnirea COP21 și în acest context nu putem să nu discutăm despre uh, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și nu putem să nu discutăm despre subvențiile care în continuare sunt acordate combustibililor fosili. Trebuie să fim uh, ambițioși în momentul de față și să tranșăm problematica combustibililor pe viitor. Trebuie să tranșăm de asemenea problematica emisiilor. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Trebuie să luăm poziție pe marginea acestor teme. În rest, suntem deja pe, loc, pe direcția cea bună. Vim toate cele bune, sperăm că vei ajunge la un rezultat pozitiv. Doamna Deli. Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă scuz pe colegul Prut. Însă lipsește pentru niște motive foarte valabile. Aș dori mai întâi să, spun, domn, să spun domnului Ivan de Camp că îi mulțumesc pentru toată munca depusă. Este foarte important uh, în această carte albă uh, să readucem transporturile într-o viziune durabilă, mai ales cu această provocare a schimbărilor climatice. Este important ca pe ordinea de zi atunci când vorbim despre schimbările climatice transportul să nu fie cea de-a cincea roată de la căruță, ci uh, ar trebui să reprezinte una dintre cele mai mari uh, priorități. Cât spunem prioritate, spunem și foaia de parcurs. O foaie de parcurs pentru reducerea uh, emisiilor. Acesta este unul dintre angajamentele noastre. Trebuie să reducem uh, cu 20% până în 2020 uh, emisia de uh, gaze cu efect de seră, apoi până în 2030 uh, uh, cu 40% și cu 60% până în 2050. Practic, uh, ideea ar fi să nu uh, depășim uh, încălzirea climatică cu mai mult de 2 grade. Însă să nu uităm, transporturile depind în mare parte de carburanții fosili. Prin urmare, este foarte important să ținem cont pentru transportul de mâine de această dublă provocare, cea a durabilității și cea a eficacității. Atunci când vorbim despre eficacitate și durabilitate, nu putem să nu ajungem la discuția uh, legată de preț. Ori chestiunea prețului uh, adresează o întrebare indirectă, cea a taxelor sau cea a uh, subvențiilor. Deci toate lucrurile care se rotesc în, această, în jurul acestei problematici a prețului uh, vizează și externalizarea, așa cum putem regăsi și în pachetul Gotie. Astăzi trebuie, în cadrul Comisiei, să reconsolidăm ceea ce uh, am votat în ceea ce privește aplicarea. Nu e suficient să avem o carte albă, trebuie ca în practică să uh, existe uh, și acțiuni concrete și Asta înseamnă să anticipăm și viitoarele provocări, că vorbim de digitalizare, de dezvoltare economică, de decuplarea transportului uh, în ceea ce este volumul și uh, partea economică, că vorbim despre uh, aspecte sociale. Colegul uh, meu care m-a rugat să transmit uh, ideile mi-a spus că multe dintre sugestiile sale s-au regăsit uh, în compromisuri, dar că de-abia așteaptă întâlnirea viitoare de pe 2 iunie pentru a mai discuta în detalii toate aceste aspecte. Mulțumesc. Domnul Peter Lungren are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cele mai importante puncte sunt, cred eu, cele care țin de dumpingul social și de um, fluxul de capital. În Suedia, doar 250 de euro sunt alocați unor asemenea proiecte. Ceea ce este o catastrofă totală. Trebuie să avem uh, niște salarii decente, rezonabile pentru a putea uh, concura cu uh, protecționismul pe care îl vedem în alte părți. Putem asista la protecționism complet pe aici pe acolo. Putem vedea cum companiile de transport își exploatează șoferii și credem că cu toții ne dăm seama că aceasta este o știre foarte tristă. Până la urmă vorbim despre bunăstarea oamenilor. Apoi pot să spun că am urmărit compromisurile cu care suntem de acord. Am spus deja că respingem tot ceea ce nu ne place am insistat pe aspectele sociale, însă în același timp nu trebuie să uităm uh, subsidiaritatea, care este un element substanțial în uh, Cartea Albă. Ne vom axa mai mult pe compromisuri. Voi uh, vorbi cu domnul Van den Kamp pentru a vedea cum anume vom putea formula aceste compromisuri și pot să spun și că Accesibilitatea, digitalizarea și durabilitatea uh, sunt chestiuni importante. La fel și transportul inteligent susțin mult această idee. Punctele cele mai importante, cum spuneam și anterior, uh, sunt reprezentate de siguranță pentru pasageri și pentru uh, șoferi, informație și respect al legii. Asta mai ales din perspectiva companiilor de transport. Trebuie să ne asigurăm că legea este respectată de către aceste companii, trebuie să o facem la uh, nivel european. În domeniul transporturilor trebuie să existe și concurență echitabilă, un alt aspect esențial. În ceea ce privește dumpingul social, și acesta este un element important, la fel ca și plecarea capitalului spre alte părți. Tack Domnul Nielsen. Sunt două aspecte pe care eu le consider foarte importante, având în vedere munca pe care o depunem uh, pe acest subiect. Deja de multă vreme și mulți ați menționat asta, inegalitatea structurală în domeniul transporturilor, oportunitățile egale nu beneficiază de suficientă atenție în uh, Cartea Albă. Știu uh, din propria mea experiență ca primar, că acum 20 de ani când am început uh, să aducem în centrul discuțiilor egalitatea de gen, am putut vedea rezultatele. Am putut vedea că avem politici de transport mai bune, planificare mai bună și mai multă egalitate. Astfel reușim să răspundem așteptărilor oamenilor. În ceea ce este dimensiunea socială, sunt multe amendamente pe care le-am înaintat eu și alții și care vizează garantarea unei concurențe echitabile. Uh, companiile care concurează pentru un uh, sector al pieței uh, trebuie să beneficieze de condiții echitabile. Nu putem respinge anumite uh, companii pe criterii de siguranță sau uh, aspecte sociale uh, și în cazul alte companii să neglijăm aceste aspecte. Deci trebuie să existe condiții uh, de muncă echitabile și de concurență echitabile. Am putut vedea că atitudinea se schimbă puțin uh, la nivelul doamnei comisar. Uh, asta am putut simți atunci când am întâlnit aici ultima dată. Noi insistăm și pe uh, nevoia de a liberaliza piața, s am putea uita de acest vis dacă nu am corecta uh, inegalitățile sociale pe care le putem observa astăzi. Mi-aș dori ca aceste aspecte să fie luate în calcul și în domeniul aviației. Uh, vom discuta un pachet în ceea ce privește aviația în Europa și deja cred că putem fi mai preciși uh, în ceea ce privește uh, aspectele sociale în domeniul aviației. Comisia știe exact ce va trebui să ne spună dacă facem asta atunci când va reveni la noi cu acest pachet. Domnul Luis de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte cum spunea raportorul domnul Van de Camp, o carte albă nu este regulament, nu e directivă, iar președintele își aduce aminte, cartea albă de acum câțiva ani era un diagnostic, o imagine a unei perioade, perioada a trecut, s-au schimbat multe lucruri, s-au îndeplinit unele vise, altele nu, oricum trebuie revizuită. Și este, nu e un cod, ci este o colecție de idei deci raportorul este foarte bun, raportorii din umbră vor contribui și noi toți trebuie să punem un diagnostic al situației de acum. Mai ales să vedem ce s-a întâmplat bine, ce s-a întâmplat rău și ce vise avem în continuare. Astăzi trebuie să vorbim despre amendamente, nu voi vorbi foarte mult pe această temă, voi spune doar că după părerea mea, am făcut niște propuneri pentru amendamente, sunt niște amendamente care cred că sunt compatibile cu ce s-a propus. Eu am propus ce consideram eu că este oportun pentru acest moment. Vă mă voi referi la o afirmare privind petrolul. Lucrul acesta se poate reduce pentru că în continuare noi suntem dependenți de petrol. Iar în ce privește transportul pe șosea, aici nu avem uh, o cotă relevantă de energie regenerabilă. Trebuie de asemenea întărită infrastructurile transfrontaliere, pentru că altfel nu se poate face o legătură corectă. Lucrurile sunt incomplete aici. E nevoie, după părerea noastră, să menționăm și coeziunea teritorială, un element care de care trebuie să ținem cont, uh, apropo, când ne gândim la conformitatea cu tratatele. Trebuie de la temea să reafirmăm și să rafinăm echilibru dinspre modurile de transport nu, să nu penalizăm transportul uh, pe uh, șosea, transportul rutier. Sigur că ne gândim la modernitate, dar realitatea este că transportul rutier Uh, este foarte important altfel. Serviciile portoare esențiale trebuie analizate pentru a spori competitivitatea întreprinderilor și pentru a spori la activitatea de export. Iar în ce privește Alpii, trebuie să ne gândim foarte bine cum s-au luat hotărârile aici, pentru că Astăzi e vorba de niște decizii absolut neproductive, irealiste și trebuie modernizate. Aici trebuie să facem foarte mulți pași înainte și Cartea Albă trebuie să conțină nu propuneri concrete rigide, ci nevoia de a aborda modernitatea și eficiența într-o manieră esențială. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Danke sehr. Jetzt ist Saskum Bilbao. Doamna Bilbao. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim raportorului pentru toate cele făcute și aș dori, înainte de a intra în detaliile amendamentelor prezentate, sunt, e vorba de 3-7, Cartea Albă despre care discutăm ar trebui să marcheze și să clarifice mai multe lucruri. În primul rând, un diagnostic al problemelor, un diagnostic clar făcut de Parlament asupra chestiunilor prezentate în Cartea Albă anterioare și să ne aducem aminte niște cifre, pentru că aici e vorba de 1% din PIB care ne costă în diverse domenii aici. Trebuie să abordăm această problemă. În al doilea rând, coerența. Cartea albă ar trebui să ceară coerență tuturor statelor membre. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să le cerem, noi, Parlamentul, să-și îndeplinească toate directivele și regulamentele care sunt încălcate sistematic, pentru că și astfel se ajunge la sancțiuni din partea Comisiei pe marginea chestiunilor pe care le discutăm în toate comisiile, în toate reuniunile, în toate rapoartele. Deci coerența pentru a îndeplini directivele, proiectele referitoare la rețelele transeuropene, care au deja niște termene stabilite și tot discutăm din 1994 despre aceste chestiuni. Trebuie să abordăm absolut decisiv uh, cerul unic european, rețeaua Galileo, trebuie să ne gândim și la finalizarea acestui proiect Doamna comisar, acum câteva săptămâni, a venit cu 16 inițiative pentru a uh, intra pe piața europeană digitală. Deci rapoartele și proiectele nu sunt separate. E nevoie de coerență și în ce privește Galileo și în îndeplinirea celui de-al patrulea pachet feroviar. Să sperăm că îl vom putea aproba în următoarele câteva luni. Spuneați dumneavoastră că nu există bani că unii se limitează doar la capitolul cheltuiel și nu la cel de venituri. Eu cred că trebuie să avem venituri pentru a pune în aplicare ce avem de pus în aplicare, dar trebuie să folosim foarte bine resursele și până acum am văzut că sunt bani statele membre, dar au fost uh, folosiți foarte prost pentru că nu au fost prioritizate proiectele europene. Deci trebuie să vedem cum se fac cheltuielile și apoi, în Cartea Albă, mai trebuie să definim uh, un uh, element foarte important, și anume rolul strategic al industriei. Uh, reindustrializarea Europei, reindustrializarea trebuie menționată în Cartea Albă și mă gândesc la intermodalitate sau modalitatea de care vorbea raportorul, trebuie să facem un pariu cu sectorul naval, cu cel aeronautic, cu dronele, mă rog, și cu uh, sectorul automobile. Și pentru toate asta e nevoie de resurse, de investiții și resurse de inovare. Și în această carte albă putem să punem un pariu, nu să ne gândim la această uh, trecere uh, spre transportul pe cale ferată Vreau să-i spun raportorului un lucru, că nu s-a referit la nevoia uh, ca în această carte albă să spunem foarte clar ceva, și anume intermodalitatea și inovația și investițiile trebuie să fie adaptate. Trebuie să fie adaptate, trebuie să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă la nivel european. Cred că trebuie să existe un capitol special care să se refere la formarea profesională pentru că dacă vom crea noi locuri de muncă, atunci avem nevoie de un tip nou de formare de per, pentru persoanele respective. Uh, o formare profesională pentru transportul inteligent, deci trebuie să avem uh, un capitol dedicat special uh, pentru această provocare și pentru posibilele restructurări care pot să apară dacă aceste proiecte sunt executate așa cum trebuie. Deci E nevoie de formare profesională în Europa, armonizată, cu criterii armonizate pentru a facilita astfel și mobilitatea. Și, în ultimul rând, transparența. Trebuie să cerem din ce în ce mai multă transparență și finanțarea proiectelor și facilitarea procedurilor. Iar, si, și mai am o chestiune importantă, un amendament la care vreau să mă refer, 249, propunerea comisiei subliniază faptul că motoarele vehicolelor cu două roți. Eu am pus aici trei roți, am făcut în amendamentul meu, pentru că în legislatura anterioară ă, a existat ă, o întreprindere tânără, niște tineri ă, care au făcut o cooperativă, un proiect cu trei roți pentru care era și durabil pentru a facilita un transport de genul acesta și nu putea fi omologată pentru că nu exista în uh, legislația europeană. Deci dacă vorbim de două roți, nu ar trebui să mai facem acest lucru. Trebuie să avem un concept mai larg, cel cu trei roți, pentru că sunt proiecte care nu intră în normele europene în felul acesta. Sigur că suntem gata să colaborăm uh, și îl susțin pe raportor să continue activitatea. Mulțumesc! Danke sehr, jetzt Christine. Mulțumim, doamna Merci, président. Uh, merci. Euh. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc raportorilor și raportorul din umbră pentru activitățile desfășurate și care vor continua să fie la fel de activi. Sunt um, enorm de multe amendamente și înseamnă foarte mult pentru a găsi amendamente de compromis dar dinamica și vitalitatea proiectelor europene uh, trebuie să poată fi făcută dintr-o perspectivă serioasă pentru politica europeană a transporturilor. Vreau să mă insist asupra câtorva amendamente în această dimineață, pentru că le-am prezentat de mai multe ori pe marginea acestui text, și anume probleme legate de politica armonizată la nivel european de transport. Vorbeam înainte despre finanțarea planului uh, acesta de investiții strategice. Vorbim, discuția este importantă și de aceea vreau să sprijin amendamentul în care susținem crearea unui uh, cadru european pentru calificarea infrastructurii europene. Trebuie ca acest lucru să fie avut în vedere la nivel european și amendamentul la care facem apel la crearea unui fond specific pentru a finanța transporturile publice. Ne aducem aminte de discuția dinainte care ne trimeta la această dimensiune și care trebuie să aibă și ea un rol în revizuirea cărții albe a transporturilor. Vreau să subliniez amendamentele care cred că vor fi ușor de incluse într-un compromis emisiile de CO2 pentru vehiculele ușoare și uh, apoi mă gândesc la dimensiunea de mediu, amendamentele care cer reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 în transporturi propunerile legislative care vor fi înaintate Parlamentului și Consiliului pentru pachetul climă-energie trebuie să reia aceste propuneri. Și vreau să mai subliniez ceva și anume, Comisia trebuie să reia elementele cheie din propunerea noastră pentru definirea noilor obiective, cum ar fi dublarea frecventării transportului public. Mulțumesc! Mulțumim. Uh, Vim, vorbeai despre bicicliști și despre pietoni. Nu, nu am înțeles prea bine dacă criticai sau nu uh, propunerile. Dăm voie să spun că există în uh, Uh, Europa o mulțime de piste pentru bicicliști, o mulțime de rute pentru bicicliști europene care nu pot să nu treacă prin orașe. Există o astfel de pistă de bicicliști care trece prin Berlin și este finanțată atât de oraș cât și de Europa. Și aceste eurorute pentru uh, bicicliști trebuie să fie sprijinite în continuare. Și acum uh, circulația pietonilor, Uh, dăm voie să spun că nici un mijloc de transport nu poate fi folosit fără o deplasare prealabilă pe jos. Asta se întâmplă peste tot, nu doar în orașe, ci peste tot și nu putem să uităm uh, pietonii. Și dacă ne gândim la transportul de mâine, trebuie să ne amintim de exemplul Copenhagei. Uh, dacă aș fi spus cu 20 de ani în urmă că jumătate din cetățenii uh, orașului Copenhaga se vor uh, deplasa spre locurile de muncă cu bicicleta, nimeni nu m-ar fi crezut. Și asta e o realitate în momentul de față. 43% dintre cetățenii orașului merg cu bicicleta. Dar care este realitatea? în Berlin s-a construit o autostradă urbană. Este un drum Uh, național, dar uh, care are uh, șase, uh, șase uh, căi de călătorie. Uh, și această, această șosea este, până la urmă, considerată autostradă și tocmai de aceea este finanțată de către, de către stat. Ei bine, lucrul acesta nu este posibil. Trebuie să stabilim clar cine anume primește finanțarea europeană. Astfel de proiecte care sunt pur locale nu trebuie să fie finanțate pentru că nu aduc plus, plus valoare europeană. Deci pe asta trebuie să ne concentrăm. După aceea, turismul uh, pe bicicletă în Europa reprezintă 45 de miliarde uh, de euro în fiecare an. De asemenea, turismul uh, sau croazierele aduc un venit uh, similar. Dacă spui că porturile trebuie să fie, sau dacă ai spune că porturile trebuie să fie extinse pentru a putea permite uh, navelor de croazieră să acosteze, atunci sunt absolut convins că nimeni nu s-ar opune acestei finanțări suplimentare, dar când vine vorba despre bicicliști, nimeni nu vrea să financeze. Deci tocmai asta vreau să te rog, să nu discriminezi pe nimeni, toată lumea trebuie să fie inclus aici. Bine, sunt conștient de faptul că transportul rutier este necesar și pentru viitor, dar și celelalte moduri de transport sunt necesare și tocmai de aceea nu trebuie să le discriminăm. Te rog să ții cont de lucrul acesta. Urmează domnul Onili de la Comisie. We don't have the time, so I won't, uh... Domnule președinte, nu avem timp să vorbim foarte mult despre ciclism, dar vom reveni la această chestiune foarte importantă cât de curând. În primul rând, vă mulțumesc pentru raport. Raportul este foarte solid după părerea noastră, a venit la momentul oportun, deci e bine să, menționați, să mențineți calendarul menționat. Amendamentele arată că unii dintre dumneavoastră au uh, subliniat nu numai creativitatea care există la nivelul acestei comisii, dar și angajamentul față de o rețea durabilă de mobilitate. E important să nu pierdem aceste materiale, e important uh, să continue discuțiile pentru a ajunge la forme de compromis, dar, bineînțeles, noi luăm în serios toată, tot materialul prezentat. Am cinci chestiuni de adus în discuție. Reuniunea de pe 2 iunie, când se analizează diversele amendamente, lucru foarte important, trebuie să aveți un mesaj foarte clar privind internalizarea costurilor interne. Este o chestiune foarte complexă, foarte delicată. Avem nevoie de susținere politică. Transportul rutier. Uh, nu considerați transportul rutier ca ceva care merge împotriva pieții integrate, împotriva aspectelor sociale. Transportul rutier este o șansă foarte importantă. Putem să arătăm că piața poate să se împace cu prevederile de natură socială și putem în felul acesta să sporim calitatea condițiilor de lucru din acest sector. Comisia pune foarte mult accent pe activitatea agenției. Nu e vorba numai de o nouă agenție, poate să fie vorba de o agenție deja existentă nu se pune problema câștigării de noi puteri, ci să ajutăm statele membre să facă ce au de făcut mai bine în ceea ce privește planificarea și aplicarea elementelor necesare pentru a organiza un transport rutier eficient și corect. Porturile. Porturile nu se referă numai la regulamente. Știu că nu e foarte mult entuziasm aici apropo de regulamentul privind porturile, dar porturile sunt foarte importante sunt multe aspecte legate de porturi, deci vă rog foarte mult dacă pot apărea și acolo idei noi să uh, le aduceți. Ați adus porturile în centrul noilor rețele TNT, deci gândiți-vă la o politică mai largă de transport. Uh, domeniul urban, domeniul urban trebuie să fie și el inclus, este foarte important ca noi toți să depășim Uh, problema aceasta a subsidiarității. Problema nu este dacă facem sau dacă nu facem ceva în mediul urban sau dacă trecem dincolo de subsidiaritate sau nu. Trebuie să ne asigurăm că în tot ceea ce facem ne gândim mai bine la consecințele privind integrarea, la ce poate fi util pentru orașe. Important este să aducem în prim plan uh, politicile pe care le punem la punct și pentru mediul urban. Aici ați avut o atitudine de pionieri, accentuând dimensiunea urbană în cadrul TNT. Deci e o invitație să continuați pe această linie. Și multe aspecte din Carta Albă uh, are o, au o componentă de uh, transport urban foarte mulți dintre dumneavoastră s-au uh, referit la ce a reieșit din agenda digitală și în uh, Cartea Albă trebuie să stabilim bine care sunt prioritățile. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Sunt provocări foarte mari de, legate de interoperabilitate și mulți v-ați referit la acest lucru. Și în al doilea rând, ajutați-ne să înțelegem cum să reacționăm față de uh, noile căi apropo de automatizare și apropo de mijloacele comune, colective de transport și apoi în ceea ce privește uh, împărtășirea unor aspecte sau folosirea în comun a unor moduri de transport. Digitalizarea înseamnă acces la date și avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru că e foarte multă rezistență uh, apropo de uh, diverse aspecte din sectorul de transport. Mulțumim. Mulțumim, domnul Van den Kamp. Eh, voorzitter, ehm, dank u. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate comentariile utile pe care le-am auzit. Domnul de Grandes eh, s-a referit la amendamentele de compromis pe care nu le-a văzut, pentru că am vorbit eh, despre ele de-abia ieri după amiază, dar el le-a comentat, deci pare că știe ce există în aceste amendamente de compromis. Eu nu știu ce există în ele pentru că încă mai negociem, nu, dar m-a izbit oarecum acest lucru. Uh, și contactele cu Comisia sunt foarte bune până în acest moment. În ceea ce privește folosirea bicicletei și mersul pe jos, e o chestiune de principiu e un comentariu, e o remarcă critică. Da, e o remarcă critică, dar pozitivă, dacă vreți. Adică, sigur, trebuie să merg de la mine de acasă până la mașină. N-am mașină, dar ă, dacă aș merge, sigur că aș merge, nu. Și Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de chestia asta. De fapt, e o întrebare. Ă, trebuie să ne gândim la cele spuse de comisie acum câteva minute Traficul de la Bruxelles nu este cel de care mă ocup și vedem foarte bine care este situația drumurilor aici. Dar dacă vorbim de dublarea transportului public în orașe, cum spunea și reprezentantul Comisiei, lucrul acesta fiind foarte important, Uh, nu Europa trebuie să se ocupe de acest lucru. Europa trebuie să se ocupe și de folosirea bicicletei și de mersul pe jos. Mm. Vom continua activitatea și vom reveni la dumneavoastră cu amendamentele de compromis și o să vă mențin informat și mulțumesc uh, domnului Costes și, cum spuneam, vă vom informa în continuare. Ich sage auch nochmal Danke für den Berichterstatter und für die Mulțumesc și eu, raportorului și raportorilor din umbră. Mult succes în continuare! Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o mobilitate urbană sustenabilă. Urmează doamna Deli, care este raportoare. Îi dau cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre mobilitate, mobilitatea nu este un scop în sine mobilitatea ar trebui să fie în mod normal un drept al tuturor cetățenilor europeni. 80% din europeni vor locui în viitor în mediul urban, deci mobilitatea trebuie să le permită tuturor accesul la mobilitate, inclusiv persoanele cu mobilitate redusă. Accesul uh, la școli, accesul la locul de muncă, accesul la instituțiile de cultură dar mobilitatea urbană e văzută ca o constrângere. Dependența de mașini și de traficul urban foarte, foarte aglomerat ne transformă în prizonieri. Nu ai unei mobilități alese, ci ai unei mobilități care trebuie să îi fim supuși suntem prizonieri. Și mi se pare absurd în măsura în care 50% din deplasările în zona urbană nu sunt mai mari de 5 km. Deci ambiția acestui raport este foarte simplă. Ambiția noastră este să reorientăm mobilitatea urbană către moduri de transport durabile în uh, scopul uh, de a face față provocările secolului nostru. Care sunt aceste provocări? În primul rând, uh, urgența schimbărilor de climă. Agricultura și industria și-au redus uh, emisiile de CO2, dar cele din transport au crescut cu 30% și transportul urban reprezintă un sfert din emisiile de gaze cu efect de sură, mai ales datorită circulației rutiere. Uh, tendința aceasta inversă este o prioritate dacă Uniunea Europeană dorește să-și atingă obiectivele pe care și le-a fixat uh, în ce privește emisiile de gaze cu efect de seră în 2030. A doua provocare. Urgența de natură sanitară. Marile orașe europene trăiesc uh, în, uh, în fiecare an în poluare din ce în ce mai mare. Se ating în fiecare an Uh, asemenea vârfuri de poluare și mor mii și mii de persoane din cauza particulelor fine datorate, provocate de motoarele uh, diesel. Uh, Uniunea Europeană, statele trebuie să-și asume răspunderea pentru că nu mai avem timp să așteptăm. Chiar și unul a spus acest lucru. Poluarea provocată de motoarele automobilelor va fi în 2050 prima cauza a mortalității în lume. Deci trebuie să luăm niște măsuri dinainte de acest moment. Mai e o urgență a treia. O urgență care se referă la viața utilizatorilor uh, rutieri. Mobilitatea urbană acum se bazează pe utilizarea mașinii și astfel oamenii își pun viața în pericol. 38% din decese sunt cauzate de accidentele rutiere care se produc în orașe. Și există o urgență socială subliniată deja în contextul crizei. Prea mulți citadini își dedică o mare parte din timp și din venituri transporturilor și unii nici măcar n-au acces la transport. Să dau un exemplu, în țara mea, în Franța, există 8 milioane de persoane care nu au acces la mobilitate, la o mobilitate durabilă și nici la mobilitate urbană. Cum spuneam, 8 milioane. Deci suntem pe cale de a crea un nou fenomen am avut diverse perioade de precaritate energetică, e, aici avem o precaritate legată de mobilitate. Deci vorbim de o mobilitate foarte înaltă, care este indispensabilă. Trebuie ca toate modurile de transport să fie văzute din perspectiva dezvoltării durabile, ceea ce impune și o cercetare, o căutare permanentă uh, a echilibrului între diversele tipuri de impact, impact social, impact economic și în același timp se pune problema și satisfacerii nevoilor generațiilor actuale și a celor viitoare. Suntem în secolul 21 și trebuie să ne gândim către viitor. Trebuie să um, ne imaginăm lumea cum va arăta peste 10-20 de ani în felul acesta trebuie gândită o politică de transport. Uniunea Europeană trebuie să aibă obiective ambițioase la toate nivelurile de putere. Uh, suntem în ajunul uh, întâlnirii la nivel înalt a Uniunii Europene pe teme de climă și trebuie să ne gândim și la eficiența energetică care trebuie să fie în centru politicilor de mobilitate urbană. Comisia Europeană trebuie să lanseze cât mai repede un pachet legislativ care va fi numit un pachet climă-transport pentru a stabili niște obiective obligatorii pentru transport de reducere a gazelor cu efect de seră. Comisia trebuie să acționeze împreună cu autoritățile locale, cu statele membre, pentru ca în 2020 să nu se mai folosească motoarele diesel și să dispară până în 2050. Sunt uh, elemente care trebuie uh, să ducă la reducerea energiilor care nu provin din combustibilii fosili, astfel încât Uniunea Europeană să-și respecte angajamentele privind reducerea gazelor cu efect de seră. Și mai există o prioritate și anume în ce privește mobilitatea cu transportul uh, propriu, nu biciclete, tra- tramvai, uh, folosirea în comun uh, a unui mijloc de transport. Mă gândesc la intermodalitate, mă gândesc la dublarea utilizării bicicletei în 2025 sau uh, folosirea transportului public uh, în 2030. Toate statele membre și autoritățile locale nu au asemenea planuri de mobilitate urbană durabilă și cer comisiei uh, să uh, repare această lipsă uh, condiționând finanțarea mobilității urbane de existența unor planuri de mobilitate durabile la nivelul autorităților locale. Cetățeanul trebuie să fie în centru acestor politici. Planurile acestea trebuie consultate și înainte și în timpul uh, și după ce ele au fost concepute pentru a reduce emisiile de gaze de efect de seră, uh, emisiile de poluant sonor și așa mai departe. Trebuie ca uh, în raportul nostru ne vom referi și la viteză, viteza deplasării iar statele membre și autoritățile locale trebuie să uh, aibă o nouă limită de viteză stabilită la 30 de km pe oră pentru ca viteza să fie, mașina să fie mai compatibilă cu aceste mijloace de transport urban. Să ne gândim și la transportul de marfă, pentru că e o problemă și de transport și de mediu. Deci uh, ar trebui să avem un plan european uh, de relansare a transportului uh, feroviar de marfă, uh, pentru că este un lucru extrem de important, uh, mai ales din punct de vedere ecologic. Ar trebui să ne gândim la utilizarea, eu știu, diverselor altor modalități de transport ale mărfii decât cele tradiționale. Mobilitatea urbană durabilă trebuie pusă în aplicare și trebuie să ne gândim firește și la investiții. Aș putea să spun că asta este nu elementul esențial. E nevoie de investiții de calitate pentru că este un serviciu de interes general și mult prea multe state europene nu au infrastructura necesară. Au o infrastructură învechită și neeficientă. Banii proveniți din roviniete, din viniete, de exemplu, trebuie să fie alocați uh, mobilității urbane sau banii obținuți din taxele de autostradă ar trebui și alocați pentru transportul urban. Comisia Europeană trebuie să analizeze cifra asta de 25% din fondurile europene cum ar fi FEDER sau mecanismul de interconectare sau fondurile de coesiune, pentru că ei ar trebui să meargă către proiectele de mobilitate urbană durabilă. Și Comisia ar trebui, ar trebui să susțină prin programele de cercetare și prin fondul de investiții strategice uh, proiecte de asta de cercetare și de inovare adresate transportului urban. Azi dimineața am aflat că în planul Juncker în sfârșit există această mică legătură și mulțumesc raportorilor care s-au bătut pentru uh, mobilitatea urbană în acest uh, program mai mare. Deci trebuie să ne gândim uh, că acesta este raportul care ne permite să ne împăcăm, să ne reconciliem cu cetățenii pentru că toată lumea are nevoie de mobilitate. Este o chestiune foarte concretă. Uh, este genul de proiecte care va reconcilia proiectul european cu cetățenii. Am început uh, uh, cu raportorii din umbră, discuțiile, continuăm să redactăm textul împreună cu raportorii din umbră în săptămânile care vin iar mesajul este foarte clar. Noi vrem să venim cu un raport care să nu fie numai la înălțimea cerințelor, ci dorim ca acest raport, raport să răspundă la așteptările cetățenilor. Și cetățenii așteaptă de la noi acest lucru. Vă mulțumesc pentru că Danke sehr. Außer den Mulțumim. Isabella de Monte, Pietra Lukaszewska, Dieter Koch und Christine Revodalon und ich. Vor și eu vom lua cuvântul în afara raportorilor din umbră. Und äh, müssen wir. Okay, dann ist die Liste geschlossen. Bun, lista s-a încheiat, a fost închisă. Hena Virkunen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Urbanizarea este un, uh, o tendință globală, prin urmare, mobilitatea urbană devine din ce în ce mai importantă. Am colaborat și înainte acestui raport cu uh, raportoarea, dar, sinceră să fiu, nu prea văd uh, aportul grupului nostru în textul acesta pe care îl avem în față. Nu sunt de acord cu propuneri de genul uh, Um, eliminarea mașinilor din oraș sau gratuitate pe transporturile publice. Cred că va trebui să discutăm în continuare și sper că vom ajunge totuși la un numitor comun. Trei teme vreau să pun în discuție. Pe acestea mi le-aș dori uh, inclusă în textul final. În primul rând, planificarea urbană și rolul acesteia Sperăm că aceste aspecte vor fi mai bine incluse în uh, raport. Știți prea bine că planificarea utilizării uh, a, a, uh, activelor funciare este absolut esențială pentru siguranță și statutul diferitelor modalități de transport. Ciclismul și și pietonii sunt foarte subliniați uh, în raportul uh, pe care îl avem în, uh, în față. Dar planificarea urbană și accentul pus pe aceasta nu pot decât să vină în favoarea pietonilor și a bicicliștilor, dar în momentul în care vorbim despre transport în oraș, nu putem uita vehiculele, pentru că vehiculele cu siguranță vor rămâne în orașe și în viitor. După aceea, tehnologiile inovate inovatoare și inteligente. Soluțiile uh, de transport inteligente vor spori eficiența, siguranța și caracterul ecologic al transportului. Pasagerii primesc informații în timp real cu privire la circulație și infrastructura va fi folosită mai bine problemele de mobilitate nu sunt rezolvate prin construcția de noi infrastructuri și acestea sunt necesare, dar e important ca infrastructura deja existentă să fie utilizată într-o manieră mai rațională. Atingerea acestui obiectiv necesită cooperare strânsă între diferiții, între diferiții uh, actori, utilizarea de soluții uh, familiare și, de asemenea, interoperabilitate. Vedem că toate uh, modurile de transport ar trebui să fie mai ecologice pe viitor. Emisiile lor trebuie să scadă, dar uh, pentru asta, tehnologia neutră este esențială. E esențial să investim în genul acesta de uh, uh, tehnologie. Să nu uităm că avem deja anumite instrumente la dispoziție și, de asemenea, o serie de soluții la dispoziția noastră. După aceea, digitalizarea și modurile de transport. Să nu uităm că digitalizarea poate oferi multe posibilități uh, transportului. Noile tehnologii uh, oferă un nou rol mult mai proactiv utilizatorilor. Să nu uităm că datele cu privire la transport și uh, infrastructura propriu, proprii, propriu-zisă va vor reprezenta bazele tuturor uh, tehnologiilor viitoare care vor sta la baza sectorului transportului. Și tocmai de aceea noi spunem că digitalizarea este esențială, cel puțin în contextul transportului urban. Iată, domnule președinte, acestea au fost uh, cele trei subiecte pe care vreau să le subliniez astăzi. Cu siguranță vom depune o serie de amendamente și sperăm că vom discuta în continuare și uh, cine știe, poate că vom ajunge până la urmă la o soluție comună. Mulțumim, doamna Anderson. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au participat la acest raport. A fost o experiență minunată colaborarea cu doamna Deli și cu ceilalți raportori din umbră și cu colegii din uh, Partidul Socialist. Uh, Socialist. Mi-am dat seama cât de mult punem noi accentul pe ideea de a avea, într-adevăr, o evoluție reală în domeniul uh, mobilității urbane. Tot vorbim despre mobilitate urbană despre, de ceva vreme încoace și cred că Karim are dreptate când spune că problema investițiilor și lipsa de investiții tocmai în acest uh, domeniu sunt problematice. Iată, noi considerăm că acesta este până la urmă, aceasta este până la urmă cheia acestui raport să nu uităm că până și studiile comisiile dovedesc faptul că lipsa de investiții este periculoasă. Dacă avem o prăpastie de investiții de peste 25 de miliarde de euro în întreaga Europa în domeniul transportului urban, nu putem să nu recunoaștem că problema este majoră. Și dacă tot am vorbit despre CER și 2020, nu putem să uităm de mobilitatea urbană. 80% din cetățenii europeni vor trăi în mediul urban, 80% din activitățile economice se desfășoară în zonele urbane. Ei, Uh, date fiind uh, de asemenea schimbările climatice și apropierea summitului COP21, uh, creșterea emisiilor de dioxid de carbon în sectorul transporturilor, să nu uităm că 25% din trei emisii provin din transportul urban, ei bine, toate aceste caracteristici ne arată clar că situația din orașe nu poate fi ignorată. Cei de la PPE au uh, spus că nu trebuie să excludă mașinile din orașe. Da, e drept într-o oarecare măsură, dar nu putem ignora faptul că vehiculele de toate tipurile, inclusiv vehiculele de mici dimensiuni, aduc cu ele problema poluării atmosferice. S-a vorbit, se vorbește în raport și despre problema de sănătate publică. E bine, să nu uităm că aceste moduri de de transport sunt esențiale în uh, ceea ce privește creșterea numărului de cazuri de boală. Uh, la toate acestea se adaugă și alte aspecte. Noi suntem de acord cu uh, accentul pus pe bicicliști și pe pietoni, dar nu știm dacă în felul în care el este în momentul de față uh, stabilit în raport. De asemenea, din punctul nostru de vedere, siguranța este esențială. Să nu uităm că 73% dintre cetățenii europeni consideră că securitatea rutieră în orașe este uh, deficitară. Știm cu toții că uh, în momentul în care o mașină de mari dimensiuni Uh, circulă pe același drum cu un uh, biciclist sau un pieton, problemele ar putea apăra și prin urmare aceste aspecte nu le putem lăsa la o parte. Noi, socialiștii și democrații, vom uh, depune de asemenea amendamente pe tema locurilor de muncă, inclusiunii și dialogului social. E important să încurajăm angajații în domeniul transporturilor să-și spună părerea și uh, de asemenea, vom pune accent pe faptul că până la urmă, iată, 1,2 milioane de locuri de muncă la nivel european uh, se regăsesc în sectorul uh, transportului urban. Să nu uităm dimensiunea socială care trebuie să fie integrată în acest raport. Sunt de acord cu uh, comentariile făcute cu privire la planificarea urbană. Cred că acest aspect este esențial în contextul temei pe care o discutăm noi. Sunt de acord că avem nevoie de tehnologii inteligente care pot face diferența, dar să nu ne înșelăm, să nu ne inducem noi pe noi în eroare. Fără planificare și investiții, tehnologia inteligentă nu reprezintă decât o parte a soluției, nu reprezintă soluția în sine. Revenind la echilibru, uh, marfa este în continuare livrată în orașe. Sunt de acord cu raportoarea când vorbește despre prioritizarea marfei sustenabile. Inclusiunea și uh, mobilitatea uh, persoanelor cu handicap sunt esențiale. Să nu uităm că orașele noastre sunt diferite. Ce a pus accent pe asta de mai multe ori, orașele noastre arată altfel în diferitele părți ale uh, Uniunii Europene și fiecare oraș în parte are, un, are problemele sale specifice, iar raportul nostru trebuie să se adreseze tuturor orașelor, trebuie să găsim numitoare comune, dar nu se pot găsi aceste numitoare comune pentru că există diferențele acestea, diferențele care nu pot fi depășite. Să nu uităm lucrul acesta. Iată, cam acesta a fost rezultatul uh, comentariilor mele, dar cu siguranță colegii mei vor uh, face comentarii complementare. Mulțumim. Urmează domnul Tozenovski. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să-i mulțumesc doamnei raportor pentru prezentarea acestui raport. În calitate de fost primar al celui de-al treilea oraș camărare din, ca mărime din uh, Cehia, am uh, o experiență de 16 ani în domeniul acesta al uh, mobilității urbane. Raportul conține o serie de aspecte importante, dar eu cred că trebuie să rămânem la o dimensiune realistă. Unele propuneri merg, din punctul meu de vedere, mult prea departe. Sunt prea futuriste. Uh, să nu uităm că nu știm ce se va întâmpla peste 30 de ani. Tehnologiile se dezvoltă, evoluează mult prea rapid pentru a putea face asemenea previziuni. Dați-mi voie să subliniez un lucru. Fiecare oraș, fiecare regiune are propriile sale caracteristici demografice, geografice, fiecare oraș are propriile sale nevoi. Nu putem veni cu soluții bune pentru toți. Să nu uităm de principiul subsidiarității. Nu putem veni uh, cu o soluție unică pentru toți. Și asta spun uh, prin prisma experienței mele de primar. Și aici uh, și spun asta și vis-a-vis -vis de prioritizarea și, și ierarhizarea modurilor de transport. Eu nu spun că transportul rutier trebuie să fie o prioritate, nici pe departe. Nu știm ce se va întâmpla pe viitor. Dar să nu uităm că nu în toate localitățile pistele de bicicliști și trotuarele sunt o soluție. Există orașe în care genul acesta de soluții n-au niciun fel de folos s-au investit mulți bani în piste pe, pentru bicicliști care nu sunt folosite. Trebuie să fim realiști și să ținem cont de condițiile specifice ale fiecărui oraș în parte. Eu uh, sprijin neutralitatea tehnologică. Pe de altă parte, văd că dumneavoastră militați pentru vehiculele electrice. Da, are un sens uh, această idee. Dar să nu uităm efectele secundare ale acestor uh, uh, vehicule electrice. Ele necesită o infrastructură suplimentară care nu poate fi așa peste noapte creată în orașe și în aglomerațiile urbane uh, genul acesta de idei uh, e chiar imposibil de pus în practică. Trebuie să ținem cont de alte alternative și raportorii din umbră care m-au precedat au vorbit despre lucrul acesta um, o serie de am, am combustibili alternativi pe care nu trebuie să-i uh, lăsăm pe din afară. Sunt de acord cu doamna raportor când spune că E important să ne gândim la toate aceste alternative. Proiectele din cadrul mobilității urbane trebuie să fie sprijinite, dar nu cred că trebuie să alocăm fonduri acestor proiecte. De ce? Pentru că această alocare putea duce la investirea banilor, dar investirea lor într-o manieră deficitară. Acesta este sensul pe care îl vor avea amendamentele mele și aștept cu nerăbdare colaborarea strânsă cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează Matis von Miltenburg. Mulțumesc! Iată, am posibilitatea de a vorbi olandeza în numele uh, miilor și miilor de olandezi care uh, merg cu bicicleta la serviciu pot astăzi să iau cuvântul în olandeză. Vreau să mulțumesc tuturor celor care luptă pentru o mobilitate urbană durabilă. Desideratul este de lăudat, dar soluțiile propuse nu sunt neapărat pe placul meu. Am tot discutat în comisia noastră despre subiectul acesta și am discutat în același timp și despre subsidiaritate. Bineînțeles, raportorul trebuie să găsească întotdeauna un uh, echilibru. Raportorul este ca un fel de acrobat care trebuie să-și păstreze echilibru pe o frânghie uh, întinsă la metri de sol. Deci, Iată, vorbim despre mobilitate urbană, obiective în sensul acesta, dar uh, obiectivele nu trebuie să fie obiective în sine uh, și un scop în sine. Trebuie să vedem care sunt atribuțiile pe care fiecare le are în uh, conformitate cu principiul subsidiarității. Să nu uităm că există un nivel european, unul federal, un nivel național, un nivel uh, local și mai există și uh, responsabilitățile specifice Spre exemplu, provinciile din țările de jos sunt responsabile pentru transport. De aceea vă spun că nu putem să-i obligăm pe oameni să își asume, să prezinte cine știe ce proiecte obligatorii cu pe tema mobilității urbane, pentru că există ierarhii, ierarhii pe care nu le putem tăgădui la nivel național. Asta în primul rând. În al doilea rând, într-adevăr, TNT și Connecting Europe Facility trebuie să fie, uh, să fie luate în calcul când vorbim despre mobilitatea urbană, respectiv mobilitatea urbană trebuie să fie integrată în acestea, dar trebuie să găsim uh, un compromis mai bun pentru asta în uh, negocierile privind EFSI, dacă e să avem mai mulți bani la dispoziție. Pentru că uh, am aflat astăzi că facilitatea Connecting Europe a scăzut din punct de vedere financiar. Avem nevoie de, de conectări mai bune în domeniul transporturilor și dacă mai venim și noi cu cine știe ce idei în ceea ce privește mobilitatea urbană, s-ar putea să fragmentăm totul și mai mult. Eu cred că nu ar trebui să venim cu o ierarhizare a modalităților de transport. Într-un raport al Parlamentului European nu se poate uh, Uh, spune că e nevoie de gratuitate pe mijloacele de transport în comun sau nu putem spune care e viteza maximă admisă. De ce? Pentru că Parlamentul European nu are responsabilități în acest sens și în plus toate aceste aspecte trebuie să fie um, soluționate conform uh, caracteristicilor locale. Cei care au uh, nevoie de transport trebuie să fie uh, stimulați. Spre exemplu, noi în țările de jos avem o politică specială pentru bicicliști. Asta pentru a le permite oamenilor să ajungă mai ușor la serviciu pe bicicletă. Trebuie să creăm, de asemenea, benzile pentru autobuze. Deci trebuie să ușurăm transportul urban, transportul public, de fapt. Dar asta nu se va face niciodată pe baza unei ierarhii rigide. Avem nevoie de soluții inteligente pentru problemele urbane cu care se confruntă uh, orașele noastre. Spre exemplu, avem nevoie de sistemele inteligente de transport. Pe viitor am putea spune transport inteligent în orașe inteligente, dar pentru toate astea avem nevoie de cercetare, avem nevoie de experimentări cu sistemele acestea inteligente de transport în uh, mediul urban, dar pentru asta avem nevoie de bani și bani europeni. Trebuie să folosim uh, fonduri de la Orizont 2020. Cu siguranță, dat fiind planul Juncker, nu vom mai avea suficiente fonduri la dispoziție. Și tocmai de aceea eu cred că nu trebuie să uităm, uh, să cerem din nou și din nou uh, proiecte inteligente, uh, studii inteligente cu privire la, spre exemplu, interconectarea bicicletelor cu alte moduri de transport sau studii cu privire la uh, Um, dotarea bicicletelor cu mijloace de comunicare prin infraroșu. Deci eu cred că astea ar trebui să fie propunerile noastre. Toate aspectele acestea ar trebui să fie incluse din perspectiva mea în raport, aceste soluții inteligente, pentru că ele sunt până la urmă importante și pentru șoferii din Europa. Mulțumesc! Urmează doamna Kilönen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc mult de tot, uh, doamnei raportor. Cred că Parlamentul European și Comisia TRAN ar trebui să lupte pentru crearea unui uh, pachet până la urmă. Trebuie să venim cu un raport care să nu conțină doar limitări uh, sau reglementări, ci un raport care să vină și cu alternative. Dezvoltăm uh, sistemul de, de emitere a biletelor, sistemele inteligente de transport uh, sunt promovate, sisteme inteligente de transport în beneficiul atât a șoferilor cât și a celorlaltor participanți la tra- trafic, etc., etc. Deci trebuie să fim uh, pozitivi, să, să avem o atitudine încurajatoare și doar astfel vom putea îmbunătăți uh, sectorul transporturilor. Într-adevăr, poluarea atmosferică trebuie să fie luată în calcul, dar cum anume, ei, la întrebarea aceasta nu am găsit încă un răspuns, dar va trebui să-l găsim și să-l integrăm în acest raport. Planificarea urbană în Europa trebuie să evolueze și asta la toate nivelurile decizionale. Dar sunt absolut convinsă că dacă vom găsi acest uh, echilibru, respectiv când vom ajunge la acest echilibru și cum îl putem atinge prin uh, atitudine pozitivă, încurajatoare, deci când vom ajunge la acest echilibru, vom obține într-adevăr rezultatele pe care ni le dorim și pe care cu siguranță nu le-am obține pe baza doar a reglementărilor sau a interdicțiilor. Mi-aș dori ca în acest raport să uh, Vorbim de asemenea despre posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru îmbunătățirea sistemului la nivel european, astfel încât oamenii să nu mai fie obligați să își folosească vehiculele personale. În raport ar trebui să spunem cum anume uh, vrem noi să ne asigurăm că nevoile de mobilitate vor scădea. Nu trebuie să ne deplasăm tot timpul, nu-i așa? Adevărul este că în întreaga Europa există diferit, orașe și regiuni cu nevoi diferite și aceste nevoi diferite pot fi rezolvate prin soluții uh, particulare. Și asta îmi doresc până la urmă să găsim noi raportorii din umbră împreună cu raportoarea uh, o soluție care să ne încurajeze pe toți să pe toți cei de la nivel local să găsim soluțiile necesare. Mulțumesc. Vin dintr-o țară uh, slab populat, am fost uh, șofer de camion toată viața și pot să spun că nu avem prea multe alternative la transportul rutier. În, ideea, în sedia există ideea de a promova transportul feroviar, însă din motive foarte obiective uh, nu prea putem face acest lucru. Ideea nu este foarte fezabilă. Uh, un camion transportă odată 15 tone de marfă nu-mi imaginez cum am putea transporta uh, același volum de marfă pe calea ferată sau cu autobuzul sau bicicleta. Bineînțeles, trebuie să oferim uh, prioritate ambițiilor noastre, câtă vreme însă ținem cont și de realitate. Trebuie să facem uh, mai multe cercetări în ceea ce privește combustibilii alternativi pentru a continua să folosim transportul rutier fără să împovărăm încă și mai mult mediul înconjurător. am putea ajunge la un acord pentru a elibera congestia, s-ar putea să insistăm mai mult pe transportul de marfă pe timpul nopții, nu pe timpul zilei, pentru a reduce aglomerația și așa mai departe. Uh, bicicletele reprezintă o idee foarte bună, însă pot să vă demonstrez uh, uh, cum iarna în Suedia la minus 20 de grade și la 10 cm de zăpadă nu prea poți să mergi cu bicicleta. Bicicliștii sunt foarte vulnerabili dacă n-au propriile piste de bicicletă. Trebuie să ne gândim uh, mai degrabă deci la uh, combustibile alternativ, la biogaz care este folosit pentru autobuze. Și în acest context pot să vă spun că da, avem uh, transport cu bicicleta vara în Suedia, însă din păcate din cauza temperaturilor și a vremii iarna acest mijloc de transport nu este fezabil. Cred că pe viitor uh, ar trebui să încercăm măcar să protejăm uh, zonele urbane folosind transport uh, electric. Dar, bineînțeles, asta doar pe viitor, după ce vor fi elaborate niște studii în domeniu. Dacă ne gândim la camioane și la mașini și la aglomerația urbană, asta ar putea rezolva problema. Însă, în aceeași măsură, trebuie să ne gândim că și producția de energie ar trebui să respecte mediul. Nu putem, nu putem avea în continuare, cum se întâmplă în momentul de față, um, producție de energie pe bază de uh, cărbune. Deci și producția de energie va trebui să fie uh, mai prietenoasă cu mediul pe viitor. Mulțumesc. Mulțumim. Nu prea mai avem timp. Prin urmare, uh, voi restricționa timpul de intervenție la două minute. Claudia Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât se poate de concisă. Aș dori să vă mulțumesc mai întâi pentru raport. S-au menționat foarte multe lucruri importante, obiectivele legate de mediu, statisticile, cartea albă. Firește, eu sunt pentru soluțiile durabile și pot să accept uh, această idee a unei rețele de uh, piste de bicicletă care să acopere toată uh, Europa. Salzburg, în Austria, a fost declarat cel mai curat oraș din Europa. Acolo noi promovăm folosirea bicicletelor, avem puncte de întâlnire pentru bicicliști, carduri pentru ei, zone pietonale, promovăm și electromobilitatea împreună cu mediul de afaceri și pot să vă spun că ca și uh, locuitor uh, al orașului Salzburg, aș putea să critic cel spuse despre lipsa de mobilitate. Nu pot să uh, susțin uh, faptul că se arată cu degetul uh, anumite lucruri, se menționează în principiul subsidiarității doar ca și termen, fără niciun fel de conținut, câtă vreme este absolut evident că uh, Uh, vorbim despre responsabilități ale statelor membre în ceea ce privește regiunile sau orașele. Statele membre sunt cele care trebuie să promoveze un tip de transport durabil. S-a mai menționat ceva aici și anume ideea de asociații cooperative pentru um, șoferii um, europeni, însă dacă nu implicăm și orașele, nici măcar n-are rost să ne gândim la astfel de inițiative, pentru că orașele ne vor uh, oferi informațiile necesare. Nu cred că Comisia e cea care trebuie să scrie directive legate de uh, modul în care poate fi folosit uh, terenul existent pentru transport. Doar așa putem ajunge la un produs rezonabil. Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportoare și raportorilor din umbră pentru munca depusă. Mi se pare că avem de-a face cu rezultate pozitive, mai ales în ceea ce privește obiectivele și atenția dată mediului, precum și chestiunilor sociale. Din câte văd eu, s-ar putea să trebuiască să ne îndepărtăm de această abordare și să fim uh, mai cumprinzători în inițiativa noastră. Atunci când vine vorba despre mașini, nu cred că ar trebui să le demonizăm, însă cred că trebuie să ne gândim și la alte soluții pentru mobilitatea urbană. Să nu uităm cât de greu este să găsești un loc de parcare. Deci trebuie să gândim într-o manieră inovatoare. Vorbim despre reduceri de, a utilizării uh, mașinilor de 12 până la 18%, dar nu trebuie să uităm și cauzele utilizării mașinilor. Să nu uităm care e concentrația lor în orașe. Să nu uităm de problema locurilor de parcare. Lumea a vorbit despre motoarele diesel, există noi generații de motoare diesel acum, însă ele produc la fel de multe emisii ca și metanul. Trebuie să ne gândim puțin și la o replanificare a orașelor. Transportul trebuie să fie integrat în această nouă viziune. Am putut vedea exemple pozitive în Europa însă, am văzut că există orașe ecologice care au grijă de mediu și trebuie să ne gândim și la asta. Trebuie să ne gândim la orașele inteligente. Există astfel de orașe inteligente în Italia Acestea sunt concepte pozitive care integrează planificarea urbană și transportul. Aspecte foarte importante. Mulțumesc. Doamna Lukașevska. Ideli, Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor, pentru că acest raport se referă la aspecte esențiale. Protecția mediului, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Sunt uh, încântată de de rigiditatea poziției doamnei Deli, o admir pentru asta, dar uh, pe de altă parte trebuie să recunosc că nu sunt de acord cu multe dintre propunerile dumnea ei. Eu cred că echilibru înseamnă atât apărarea propriei poziții, cât și uh, ascultarea cu atenție și poate acceptarea, de ce nu, a poziției altora. Deci e important să nu uităm de complexitatea situației, să nu uităm că dezvoltarea orașelor europene este una diferită. Trebuie să ne uităm la ce se va întâmpla în viitor, uh, peste 15-20 de ani, dar toate acestea trebuie să fie nu uh, nimic altceva decât uh, procese. Trebuie să punem bazele unui proces, nu să interzicem ceva. sunt uh, de părere că da, trebuie să venim cu uh, uh, propuneri obiective și studii obiective cu privire la posibilitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și de asemenea cu privire la îmbunătățirea sănătății publice. Iar în acest proces trebuie să-i atragem alături de noi pe primari, pentru că fără ei nu putem face nimic. Să nu uităm că în urmă cu vreo două săptămâni, poluării din Londra a fost enorm, iar primarul uh, Londrei a propus nimic altceva decât scăderea traficului rutier pentru câteva zile. Ei bine, iată, primarul n-a venit cu soluții pe termen lung. Bine, asta se întâmplă nu doar la Londra, ci și în alte mari orașe. Deci iată de ce trebuie să-i includem în discuțiile noastre pe primari. Sper din tot sufletul că acest raport va fi într-adevăr un compromis pozitiv și nu doar o listă de interdicții, pentru că nu aduce lista aceasta nimic. Mulțumim, domnul Koch. Mulțumim, doamnă Deli, pentru raportul dumneavoastră. Sunt de acord cu multe dintre uh, propunerile dumneavoastră. N-am timp la dispoziție, deci trebuie să mă limitez la vreo trei aspecte care mi se par mie că lipsesc în momentul de față. În primul și în primul rând, intermobilitatea și digitalizarea trebuie să fie inclusă aici. În al doilea rând, infrastructura și uh, automobilele vizate de, de sisteme inteligente de transport. Ei bine, toate acestea nu pot fi uh, realizate fără o uh, educarea populației care trebuie să le folosească până la urmă. Și în al treilea rând suntem uh, Comisia pentru Turism și uh, Transport sau Transport și Turism și tocmai de aceea trebuie să vorbim și despre uh, turismul urban. Mulțumim, doamna Revodalo. Merci, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc Caimei uh, și raportorul din umbră, mai ales lui Lucy Anderson, pentru prezentare și Uh, pentru unghiul propus pentru acest raport, care este foarte important. Salut tot ce s-a spus până acum. Aș dori foarte pe scurt să insist asupra unui aspect care mi se pare foarte important și acesta vizează uh, îmbunătățirea accesibilității. Bineînțeles că trebuie să privim durabilitatea și din unghi social. Uh, nu trebuie să ne gândim doar la mediu și la mizele pentru sănătate publică, așa cum putem să observăm și dintr-un studiu care ne va fi prezentat în această după-amiază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 trebuie să dăm valoare și noțiunii de servicii publice și de accesibilitate. Acestea ar trebui promovate mai mult pentru mobilitate durabilă și pe plan social. Sunt uh, foarte de acord uh, cu Karima și cu Lucy că trebuie să provăm mai mult uh, mizele de mobilitate urbană în legătură cu COP21, mai ales pentru a le aminti Comisiei că trebuie să susțină inițiativele care vor fi prezentate la această conferință pentru o mobilitate urbană durabilă și integrată. Aș dori să profit de acest raport raport pentru a întreba serviciile Comisiei care este starea de fapt în legătură cu diverse inițiative europene cu privire la mobilitatea urbană. Unde ne aflăm astăzi în ce privește punem în aplicare și uh, platforma europeană pentru mobilitatea urbană care a fost lansată în uh, cadrul pachetului pentru mobilitate urbană adoptat în 2013. Cum evaluează Comisia lucrările Parteneriatului European pentru Inovație, uh, comunități și orașe inteligente? Care este gradul de participare al autorităților locale și vizibilitatea în cadrul al acestui parteneriat. Asta la fața locului, uh, în ceea ce privește pe actorii care contribuie la mobilitatea urbană. Mulțumesc! Mulțumesc și eu m-am înscris la cuvânt pentru a, a vă spune că schimbările climatice nu vor fi oprite atâta timp cât mobilitatea urbană nu se modifică, pentru că să, uit, să nu uităm că 70% din poluare se datorează uh, emisiilor din orașe. Deci, acum, nimeni nu vrea să interzică mașinile. Nimeni nu vrea. Vrem însă o nouă politică de transporturi. Și cum o punem în aplicare? Uh, nu trebuie să limităm mobilitatea. Există studii care ne arată că în, urmă, ultimii 100 uh, de ani mobilitatea nu s-a schimbat deloc. De două, trei ori pe zi oamenii ies din casele lor. Doar distanțele s-au schimbat, dar mobilitatea a rămas aceleași, aceeași. În al doilea rând, avem posibilități enorme. În uh, Berlin există studii conform cărora Uh, soluția reprezentată de Cargo Bytes uh, poate fi folosită pentru reducerea cu 50% a transportului de mărfuri în mediul urban. Deci asta trebuie să uh, în asta trebuie să, fim, să investim. Acum că am venit la investiții, într-adevăr, avem prea puțin bani, dar până la urmă și investiții proaste avem. În urmă cu 25 de ani, în Berlin s-a decis că e mai bine uh, să se construiască 5 uh, uh, km de de uh, metrou, de tuneluri de metrou, care uh, merg paralel cu două linii de metrou și cu două șosele. Uh, deci această investiție a fost considerată mai rațională decât prelungirea cu 125 de kilometri a șinelor de, de tramvai. Deci iată, uh, până la urmă alegerile făcute sunt esențiale. Știm că în Germania Uh, până la urmă, asfaltul acoperă din ce în ce mai mult, uh, din ce în ce mai mari suprafețe. Uh, știm că lucrurile trebuie să se schimbe. Trebuie să știm că transportul în comun trebuie să fie sprijinit. Ei bine, subsidiaritatea. Uh, orașele pot face orice cu banii lor, dar noi, Europa, nu putem să spunem uh, vă dăm banii și faceți ce vrei cu ei. Uh, banii inteligenți pentru proiecte proaste nu e o soluție. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu fondurile europene. Nu ni se, poate, nu, nu ni se pot cere bani din nou și din nou fără a ni se permite să luăm o decizie și noi asupra utilizării lor. Domnule Tostanovski, dumneavoastră ați spus Uh, că s-au construit multe piste pentru, circuli, uh, pentru bicicliști uh, lipsite de sens. În Berlin, în urmă cu 30 de ani, 80% dintre șosele au fost prevăzute cu piste pentru uh, bicicliști. Iar lucrul acesta a fost uh, cât se poate de logic și cât se poate de benefic pentru toată lumea. Nimeni nu, nimeni nu s-a opus. Și domnule Lundeng, uh, în Suedia mi-am dat seama că până la urmă bicicliștii circulă nu doar vara, ci și iarna. Am văzut asta pe propria mea piele. Am, iarna, în miezul iernii, am ieșit la ora 8 dimineața cu bicicletă și toată lumea era acolo prezentă. Atât vreau să vă spun, doamna Copcinska acum de la Comisie. Uh, Bună ziua, mulțumesc domnule președinte că ne-ați dat cuvântul. În primul rând vreau să spun că discuția avută arată clar că subiectul orașelor și subiectul uh, mobilității urbane este aproape de sufletul tuturor. Așa cum spunea raportoarea în raportul pe care îl apreciem foarte mult, trebuie să ne ocupăm de subiectul mobilității urbane. Are obiective foarte importante privind reducerea emisiilor de carbon și pentru îmbunătățirea calității vieții. Trebuie să ne ocupăm de acest subiect pentru că transportul urban este un element cheie al dezvoltării orașelor în orașe locuiesc majoritatea locuitorilor Europei. Majoritatea PIB-ului european este produs în orașe, deci trebuie să ne ocupăm de acest element important de îmbunătățirea calității vieții în mediul urban. Pentru că trebuie să analizăm acest lucru și să avem uh, grijă de el. Comisia nu e pentru prima dată prezentă în comisia dumneavoastră și nu e prima dată când discutăm mobilitatea urbană. Vreau să mulțumesc încă o dată Parlamentului European care susține atât de vocal uh, și care a susținut atât de mult de-a lungul timpului acțiunile noastre pentru a spori și pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană în orașele europene. Doamna raportor a spus foarte clar și mulți dintre dumneavoastră de asemenea că este nevoie de acțiuni la toate nivelurile de uh, autoritate. Și trebuie să fie foarte clar în mintea noastră acest lucru. Există diverse lucruri care trebuie făcute pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană. Este un subiect mult prea important uh, pentru ca orașele să îl facă de capul lor. Există diverse activități care trebuie întreprinse activități uh, care țin de obligativitatea primăriei, de responsabilitatea autorităților uh, regionale și